Bonjour à tous, merci. Bună ziua tuturor, vă rog să luați loc. Il est 9h05, je pense qu'il est l'heure de commencer. Une bonne... Cred că a venit timpul să începem, pentru că o reuniune bună este o reuniune care începe la timp, asta spun întotdeauna. Qu'est-ce qui est Eh bien voilà. Monsieur S'il vous plaît, je vous demande de prendre. Vă rog să luați loc pentru a putea începe. Mais oui, mais le directeur général peut-être, mais il, la réunion commence à 9h, il est 9h. Reuniunea începe în mod normal la ora 9 și este deja ora 9 și 5 minute. Dacă mai întârziem și nu terminăm la timp, deputații vor pleca. Și dacă n-am putut începe la 9, măcar să începem acum, din respect pentru cei care au venit la timp. Avem plăcerea de a ura bun venit în comisia noastră domnului Fotiadis, este director general al DEVCO, noua direcție generală a Comisiei Europene care este rezultatul fuziunii Direcției Generale DEV și AIDCO după crearea Serviciului European de Acțiune Externă. Domnul Fotiadis a fost numit director general al Direcției Generale de Dezvoltare după ce a făcut o carieră îndelungată în cadrul comisiei, a fost director general pentru afacerile maritime, pentru pescuit și înainte director general adjunct pentru relațiile externe. Motivul pentru care a trebuit să așteptăm uh, un an înainte de a-l invita aici este că în această perioadă de un an au intervenit uh, schimbări importante în structura Comisiei Europene. Odată cu crearea Serviciului European de Acțiune Externă, o parte din personalul DGDEV și AIDCO a fost transferat spre acest serviciu și cele două direcții generale au fuzionat într-o nouă direcție, direcția DEVCO, direcție care a trebuit restructurată și reorganizată complet. Presupun că până acum uh, această activitate v-a ocupat întregul uh, timp, domnule Fotiadis, domnul Fotiadis care nu e încă prezent, dar care va sosi dintr-o clipă în alta și atunci îi vom da cuvântul. Il y a une petite correction que je voudrais vous signaler. Aș vrea să vă semnalez o mică corecție la lista de votare, alineatul 8, alineatul 67 este caduc dacă 66 se adoptă. Vreți să repet? La petite correction, le paragraf... Alineatul 8, amendamentul 67 va fi caduc dacă amendamentul 66 este adoptat și nu amendamentul 65, așa cum figurează pe listă. Donc euh, nous allons passer la parole, je vais laisser le temps de boire un verre, à monsieur îi uh, dau cuvântul domnului Fotiadis, pe care tocmai uh, l-am prezentat. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă, și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu aici. Am fost numit uh, la Direcția Generală DEVA acum aproape un an. Multe lucruri s-au schimbat de atunci și aș vrea să vă vorbesc puțin despre aceste schimbări. Alături de mine se află colegul care m-a ajutat să fac această reorganizare. Aș vrea să vă prezint puțin această reorganizare. Problema este că mi-am uitat ochelarii. Vreți să vi împrumut pe ai mei? Spune doamna președinte. Ai putea, te rog, să prezinți organigramă? Pentru că nu văd uh, titlurile. Această nouă organizare este o organizare care cuprinde 14.000 de oameni, 1400, pardon, de oameni și uh, e impresionant când vezi. E vorba despre 50 de unități. Vă voi distribui organigrama pentru a ne uita împreună pe ea. Pentru că pe slide Probabil că nu se vor uh, distinge titlurile. Dați-mi voie să mă refer mai întâi la organigramă și apoi să trec la întrebări. De ce am făcut această fuziune și care sunt uh, principalele obiective ale acestei noi direcții generale? Vă rog să luați uh, organigrama. Cuvintele în roșu reprezintă elementele care provin din AITCO. Sunt cele patru direcții generale care sunt însărcinate cu um, aplicarea, implementarea asistenței și care își asumă și responsabilitatea financiară pentru gestiunea banilor. E vorba despre persoanele care supraveghează felul în care uh, gestionează banii cele 110 delegații. Aveți patru direcții geografice, Africa subsahariană, și uh, chestiuni legate de țările ACP, apoi politica de vecinătate, Africa de Nord, uh, Europa de Est, Caucaz, America Latină, Cara, uh, Caraibe și Asia Pacific. Care sunt caracteristicile acestei structuri geografice? Țările ACP sunt divizate. Fosta direcție pentru țările ACP a fost scindată, scindată Uh, țele din Caraibe s-au alăturat Americii Latine și uh, Pacificul a fost alăturat Asiei. Deși, de ce două regiuni? Pentru că vrem uh, să existe o singură direcție care să se ocupe de Africa subsahariană, pentru că este foarte importantă din punctul de vedere al dezvoltării. Și regiunea Caraibelor este asociată uh, Americii Latine, pentru că, din punct de vedere economic, politic și regional, prioritățile politice și economice ale acestor țări depind în mare măsură de țările din jur. Și țările din Caraibe sunt foarte puternic influențate de țările din America Latină. Aceasta este structura care, în principiu, ar trebui să rezolve problemele existente. Pe lângă aceste patru direcții geografice, aveți uh, secțiunile operaționale în galben, secțiunile operaționale ale delegațiilor, care țin de fiecare direcție geografică în parte. Toate persoanele care lucrează în delegații, care sunt direct interesate de aplicarea uh, finanțării, reprezintă o echipă de circa 3.000 de oameni și după mulți, mulți ani aceste persoane care răspund de politici sunt uh, persoanele care îi gestionează, gestionează echipele care trebuie să execute uh, aceste plăți. Însă voi reveni la acest aspect. Ce alte elemente sunt noi în uh, organigramă? Dacă vă uitați la partea în albastru veți uh, vedea două direcții tematice. O direcție tematică se ocupă de creștere și dezvoltare și una se ocupă de dezvoltare umană și dezvoltarea societății. Veți uh, identifica toate sectoarele și toate chestiunile tematice care sunt uh, relevante pentru dezvoltare și asupra cărora vrem să punem accentul. De exemplu, în direcția pentru uh, creștere durabilă, găsiți uh, dezvoltarea rurală, siguranța alimentară, instrumentele financiare, schimbările climatice, instrumentele financiare prin care dorim să atragem investitori privați, pentru a uh, promova dezvoltarea, comerț, energie, infrastructură, tot ceea ce ține de creșterea economică și de dezvoltare. Elemente care vor fi în centrul activității noastre viitoare pentru a atinge creștere durabilă și creare de locuri de muncă. Pe de altă parte, avem democrație, guvernanță, uh, societate civilă, ocupare și educație. Apoi avem direcția A, care se va ocupa de politica de dezvoltare. Și aici avem unitatea de formulare a politicilor, unitatea care va lucra la dezvoltarea uh, politicii de dezvoltare a Uniunii Europene, una care se ocupă de analiză economică, de analiză și uh, uh, și uh, susținerea bugetului. Apoi mai există unitatea care se ocupă de coerența politicilor uh, europene. Vrem să ne asigurăm că persoanele din uh, direcțiile sectoriale promovează o politică ce are un efect uh, convergent. Comerțul, energia, mediul înconjurător și așa mai departe sunt uh, tot atâtea politici care trebuie să fie astfel gestionate încât să aibă un impact pozitiv asupra dezvoltării. Și aceasta este misiunea acestei unități. De asemenea, vom avea o nouă unitate care ne va ajuta să dezvoltăm o politică adecvată pentru țările fragile. Um, țările care au nevoie de operațiuni de gestiune a crizelor. Vrem să punem accentul pe calitate, pe um, transparență, după cum am promis în repetate rânduri. Unul dintre obiectivele cărții verzi este acesta și de aceea am înființat o direcție nouă, direcția calitate, care se va ocupa de acest aspect. Nu în ultimul rând, există o direcție pentru resurse, o vedeți în partea dreaptă. Se ocupă de planificare, buget, audit, uh, afaceri juridice, resurse umane. După cum vor, spuneam, uh, vorbim despre circa 400 de persoane în Bruxelles și 3000 de persoane uh, în întreaga lume. 1400 în Bruxelles. Această organigramă, vedeți că pe această organigramă figurează doi uh, directori uh, generali adjuncți care asigură coerența între direcțiile tematice, uh, direcțiile geografice și programele naționale și regionale. Este o caracteristică importantă a acestei organigrame și uh, există unități care mă ajută să efectuez munca de coordonare, de audit uh, intern și așa mai departe. Cam așa vor arăta lucrurile începând cu 1 iunie. Poate că e puțin cam înfricoșătoare această structură, e foarte complexă, însă sperăm că ne va permite să transmitem un semnal clar în privința priorităților noastre politice pentru viitor și în privința felului în care vom uh, aplica aceste priorități. După ce v-am uh, descris această organigramă, aș vrea să vorbesc despre motivele pentru care am structurat uh, direcțiile astfel. Primul motiv a fost de a um, pune la oaltă concepția politicilor și implementarea lor. Exista o separare artificială între DG, DEV și AIDCO. Această separare artificială a uh, persistat ani la rând și am considerat că a venit timpul să unim aceste forțe pentru că persoanele implicate în uh, politica pentru dezvoltare trebuie să recunoască care sunt uh, realitățile la fața locului și au nevoie de experien experiență în implementare. Și uh, viceversa, cei care sunt implicați în uh, aplicare ar trebui să înțeleagă mai bine care sunt obiectivele politice pe care le urmărim atunci când aplicăm, derulăm proiecte. În al doilea rând, am vrut să concentrăm uh, competențele într-o singură direcție generală, în așa fel încât să avem un centru de, de excelență în ceea ce privește conceperea și derularea politicilor de dezvoltare. A, al treilea motiv uh, era că trebuia să existe o persoană de contact în Bruxelles în ceea ce privește aceste chestiuni. Pentru că în trecut uh, cineva care voia să ia legătura cu noi trebuia să se adreseze unor direcții diferite, deși uh, subiectul era același. Am vrut să existe o direcție pentru dezvoltare în comisie și să existe un singur punct de legătură pentru uh, lumea din afară. a fost foarte important să ne asigurăm că transmitem un mesaj coerent către delegații. Am vrut să simplificăm comunicarea cu delegațiile. Atunci când o delegație voia să ia o decizie, trebuia să consulte două direcții generale în trecut. Și nu exista nicio garanție că mesajul pe care îl primeau era unul coerent am vrut să creăm și un interlocutor unic pentru Serviciul European de Acțiune Externă și pentru toate celelalte direcții generale din cadrul Comisiei. Este important uh, atât pentru a asigura o coerență a acțiunii externe, cât și pentru a asigura uh, coerența politicii de dezvoltare în cadrul uh, politicilor Uniunii Europene. Am vrut în sfârșit să eliminăm duplicarea funcțiilor și uh, am vrut să dispunem de personal care să se ocupe de conceperea și uh, derularea politicilor, personal care să se ocupe de noile provocări cu care se confruntă și se va confrunta în viitor Direcția Generală DEVCO. Care sunt aceste noi provocări? Nu le menționez pe cele existente, însă provocările noi care au apărut sunt crearea unei politici de dezvoltare care să se adreseze întregii lumi în curs de dezvoltare, nu doar Africii, și politici de dezvoltare sectorială. Toate acele politici care au un impact major asupra dezvoltării. În ceea ce privește conceperea noilor politici, modernizarea, renoirea politicilor, reprezintă o altă provocare conceperea contribuției la cadrul financiar multianual, capitolul 4 din noul buget. Această direcție trebuie să contribuie de asemenea la ceea ce numim noi dimensiunea Uniunea Europeană. Dezvoltarea trebuie să fie un element al unei uh, acțiuni externe coerente și pentru aceasta trebuie să existe o bună cooperare cu Serviciul European de Acțiune Externă și, în sfârșit, trebuie să-și aducă contribuția la uh, rezolvarea provocărilor globale, cum este schimbă, uh, schimbarea climatică. În sfârșit, uh, trebuie să facă muncă diplomatică și uh, muncă de lobby în uh, ceea ce privește dezvoltarea internațională și trebuie să coopereze cu Serviciul European de Acțiune Externă în ceea ce privește politicile externe. După cum spuneam, există 3.000 de persoane care lucrează în domeniul dezvoltării în cadrul la 110 de delegații. Trebuie să ne asumăm răspunderea pentru activitatea acestor persoane și asta înseamnă o muncă suplimentară și responsabilități suplimentare. Un ultim punct pe care aș vrea să-l relevez este că la ora actuală există mijloacele și autoritățile necesare pentru a ne ocupa de un aspect neglijat multă vreme și anume reechilibrarea personalului care lucrează în delegații. După cum știți, personalul a fost repartizat în delegații pe motive istorice repartizarea nu a fost întotdeauna legată de eficiență. Vrem să evaluăm munca fiecarei delegații pentru a ne asigura că se dispune de suficient personal în ceea ce privește numărul, competențele și profilurile. Vrem să ne asigurăm de asemenea că există persoane, există resurse care pot fi trimit, trimise în locurile uh, sensibile, în loc să fie prezente în locații în care nu mai e nevoie de ele de ceva vreme deja. Cam uh, asta am vrut să vă spun cu caracter introductiv și sunt gata să vă răspund la întrebări. Pentru mine a fost foarte important faptul că această întreagă operațiune s-a derulat cu cât mai puține perturbări, pentru că este important ca executarea bugetului și executarea programelor să continue fără probleme. Nu în ultimul rând pentru că ne încadrăm în cadrul financiar multianual și trebuie să ne asigurăm că direcția este eficientă. Dacă nu suntem capabili să arătăm că obținem rezultate bune în ceea ce privește angajamentele și plățile, miniștrii de finanțe vor fi încântați, pentru că concluzia lor va fi că nu e nevoie de acești bani. Într-o comunicare a Comisiei se sugerează că e nevoie de mai mulți bani pentru dezvoltare. Însă dacă nu asigurăm o bună execuție, vom da argumente celor care sunt uh, împotriva alocării de fonduri. Încercăm, deci, să asigurăm o tranziție lină Însă, sigur că reorganizarea nu se poate face fără a stârni nemulțumirea unora, chiar dacă majoritatea recunoaște utilitatea acestor schimbări. Am încercat să derulăm această operațiune ținând cont de dorințele și de semnele de întrebare ale colegilor care nu sunt foarte mulțumiți am uh, discutat cu peste 150 de colegi și am încercat să ținem cont de punctele lor de vedere. Cam uh, aceasta este situația. Sunt uh, încrezător că de acum înainte vom putea acționa mult mai eficient decât în trecut cu această nouă structură și cred că succesul operațiunii va susține strategia pe care am uh, uh, elaborat-o. Vă mulțumesc. Nous allons passer euh, la parole aux membres. Donc je vais commencer par monsieur Gurens. Mulțumesc, uh, vom da cuvântul uh, deputaților. Acum începem prin a da cuvântul domnului Gărânț. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să îi mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru că a fost de acord să facă prezentarea la o oră atât de matinală când uh, spiritele noastre sunt deschise și pot uh, primi toate nuanțele mesajului care ne este transmis. Nu știu uh, în ce măsură țările ACP au jucat un rol în hrănirea acestei uh, discuții. Dar uh, țările ACP sunt legate de Uniunea Europeană printr-o convenție, asta este clar. Grupul, uh, faptul că grupul țărilor ACP sunt grupate în trei departamente diferite nu pune cumva probleme de coerență și de coeziune în demersurile pe care le faceți? Eh, pentru că bine ar fi ca toate aceste țări să beneficieze de un tratament egal și dat fiindcă ele sunt tratate de departamente diferite și de persoane diferite, ar putea pune oarecare probleme. A doua eh, întrebare pe care doresc să vă adresez. Eh, această idee aparține inițial unor ONG-uri care, înainte de fuziunea DGDev cu DG EDCO au uh, propus uh, crearea unui centru de reflectare, un centru de informare independent. Eu cred că acest uh, centru ar fi binevenit. Cred că se simte nevoia de un astfel de centru de informare. Observ că majoritatea funcțiilor uh, pe care le îndeplinesc departamentele dumneavoastră țin de afacerile curente, e vorba de chestiuni uh, foarte stringente de cel mai multe ori. Și cred că ar fi bine să existe și un centru care să se ocupe de uh, probleme mai generale, mai strategice, chestiuni pe termen lung. A treia întrebare. Ca să fiu sincer, i-am adresat-o și uh, doamnei Ashton. În cazul în care există diferențe de opinii, conflicte uh, la nivelul uh, ideilor uh, responsabililor uh, care gestionează departamentele din cadrul organigramei dumneavoastră, cum acționați? De exemplu, politica de vecinătate. Această politică privește și uh, țări în care au loc uh, revoluții. Nu există cumva un fel de concurență între nevoile acestor țări și nevoile altor state? Cum rezolvați problemele de această natură? Faptul că totul este uh, grupat într-o singură unitate poate avea anumite avantaje. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Cel puțin în ceea ce uh, privește împărțirea sarcinilor. Însă, vă întreb dacă nu cumva nu se uh, diluează într-un fel uh, atenția acordată nevoile, nevoilor anumitor state din acest grup. Cum vă voulez, madame. Vom asculta mai multe întrebări dacă sunteți de acord, doamna președinte. Da, domnul uh, Ponga are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule director. Doream să aduc în discuție o problemă foarte uh, importantă. E vorba de um, viitorul... Um, eh, grupului de lucru pentru teritoriile de peste mări. vreau să vorbesc despre America Latină și Caraibe. Vreau să vă spun părerea mea. Cred că mm, acest lucru contrazice mm, strategia Comisiei vis-a-vis -vis de teritoriile de peste mări. Comisarul Pibalx, care mm, a participat la ultimul forum UE trăitorile de peste mări, a spus că se intenționează um, încheierea unui noi parteneri, nou parteneriat cu aceste state, pentru că ele sunt membre din familia europeană. Teritoriile de peste mări, după cum știți, sunt în mai multe um, deci sunt în ocean și cred că o uh, rostă de parteneriat nu ar acoperi tot teritoriul um, acoperit de aceste teritorii. Sper că grupul de intervenție va reprezenta o unitate tematică și sper că va avea și o viziune transversală, precum grupul de intervenție pentru dialogul pentru uh, dialogul cu uh, unitatea, cu uh, comunitatea internațională. Uh, Mulțumesc, domnule director general. Puteți uh, răspunde la întrebări dacă doriți. Maybe first uh, to the questions of uh, Mr. Gören. Voi începe prin a răspunde domnului Görenț. Există, într-adevăr, avantaje și dezavantaje în păstrarea într-un singur directorat al tuturor țărilor ACP. Nu toate statele ACP au uh, întotdeauna aceeași priorități și obiective. Există diferențe între Africa subsahariană și alte state. Um, chiar dacă există o politică comună, totuși aceste state sunt uh, despărțite de um, distanțe mari. Deci există uh, puncte pro și contra. Am discutat în mai multe rânduri cu ambasadorii ACP și le-am uh, explicat că faptul că împărțim în mai multe departamente statele ACP nu înseamnă că um, uh, vom uh, trata cu, vom acorda importanță diferită acestor um, state. Ei, vor exista persoane care vor asigura coordonarea chestiunilor legate de statele ACP deși vor exista trei departamente geografice care se vor ocupa de aceste state. Pur și simplu am schimbat uh, abordarea și uh, a trebuit să explicăm uh, statelor ACP că faptul că ne-am schimbat organigrama nu înseamnă în niciun caz că nu vom acorda tuturor statelor ACP aceeași importanță pe care am acordat-o până acum. Însă noi am considerat că a fost necesar să transmitem un mesaj, mesajul că ne vom concentra în mod mai vizibil pe Africa subsahariană și de aceea am procedat astfel și am făcut aceste schimbări. În legătură cu acel grup de reflexie, centru de reflexie, ne-am gândit la această variantă, dar ne-am gândit că acest grup trebuie să se uh, regăsească în cadrul Departamentului de Politici, în uh, unitatea care formulează politicile noastre, mai precis. Am considerat că este așa pentru că aceste persoane sunt cele care vor contribui la viitoarele noastre politici uh, de dezvoltare și de aceea am considerat că nu um, ar fi cel mai eficient mod de rezolva problema creând un um, centru de reflexie în exteriorul um, organizației noastre. În legătură cu uh, competiția dintre uh, politica de vecinătate și alte state în curs de dezvoltare, este, așa este, așa stau lucrurile. Uh, A existat uh, o discuție între reprezentanții uh, Serviciului uh, European de Acțiune Externă și Comisia pentru a vedea cum trebuie să acționăm în Africa de Nord. Am elaborat și o comunicare în legătură cu acest subiect și ieri președintele meu a anunțat acordarea de fonduri noi, alocarea de fonduri noi pentru Nordul Africii. Vă asigur că niciodată nu vom micșora fondurile acordate statelor care au nevoie de astfel de fonduri. Ehm, am uh, redus fonduri uh, dintre statele care nu au nevoie de fonduri pentru, cooperarea, pentru dezvoltarea cooperării, pentru cooperare și dezvoltare. Acest lucru uh, se regăsește și în comunicarea Comisiei privitoare la perspectivele financiare și decizia pe care a anunțat-o ieri președintele meu de a acorda 1,2 milioane în plus uh, politicii de uh, miliarde în plus politicii de uh, vecinătate face parte din noua inițiativă pe care am dorit să o um, avem. În legătură cu uh, întrebarea domnului Ponga, să știți că m-am bucat, m-am ocupat de teritoriile de peste mări mai mult decât credeți. La ora actuală analizăm care este cel mai bun uh, cadru financiar posibil pe care uh, îl putem urmări uh, pentru teritoriile de peste mări. Analizăm mai multe variante și trebuie să spun că la ora actuală poziția uh, grupului de intervenție nu este una fermă, permanentă, dar uh, noile perspective financiare pentru teritoriile de peste mări vor fi cele care vor stabili care va fi viitorul grupului de intervenție, dacă el va rămâne în cadrul uh, organizației noastre sau dacă va fi mutat la DG Regio. Toate acestea vor fi stabilite în funcție de uh, cadrul financiar uh, care va fi stabilit. Mulțumesc foarte mult, uh, spune doamna președinte. Un detaliu de ordine practică. Mai avem la dispoziție 20 de minute și Cinci solicitări de uh, intervenție mi-au fost transmise, deci vă voi ruga să fiți conciși pentru că domnul director va trebui să și uh, fac o scurtă uh, încheiere. Uh, vă amintesc că votăm după aceea să vă asigurați că aveți la noastră cartele de vot. Domnul Bergman are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Am o observație și o întrebare. Observația este că uh, toate aceste unități care se ocupă de cooperare și dezvoltare sunt acum reunite în cadrul unei direcții generale. Acest lucru este excepțional, reprezintă un progres care și uh, reflectă poziția Comisarului pentru Dezvoltare. Nu cred că este necesar să creăm uh, un, un grup de reflexie separat uh, unitatea de uh, formulare a politicilor în cooperare cu uh, șefii de unități care se ocupă de strategie, cred că pot uh, îndeplini uh, deja această sarcină esențială de reflexie. Întrebarea este următoarea. Cum uh, organizați unitățile tematice și unitățile geografice Cred că am avea nevoie de o zi ca să înțelegem cum lucrați, dar măcar în mare. Ne puteți spune cum uh, vă organizați activitățile? Și încă o întrebare, ne puteți uh, prezenta pe scurt uh, costurile pe care credeți că le veți uh, reduce prin această noua organizare? V-ați gândit care sunt cheltuielile generale, care vor fi cheltuielile generale ale noii um, organizații pentru cooperare și dezvoltare a Uniunii Europene? Încă două întrebări, spune doamna președinte, și apoi încheiem uh, lista vorbitorilor. Doamna Keller. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu sunt la fel de uh, încrezătoare că această nouă organizare va funcționa fără perturbări. V-ați uh, grăbit uh, să prezentați această organigramă comisiei uh, noastre Am uh, trei întrebări. În primul rând, uh, printre acești directori, uh, directori generali adjunți, directori și șef de unități, câte femei se regăsesc? În al doilea rând, cum va arăta cooperarea între DGDEFCO și SAE în termeni practici și detaliați? Și în al treilea rând, Ați spus că intenționați să vă retrageți din anumite state și o să știu care sunt acele țări. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Cheller. Îi voi da cuvântul lui Deva, dacă îmi promite că este concis. Mulțumesc, domnule, domnule președinte. Ce aer proaspăt uh, ați adus, uh, domnule director? Uh, spuneți că există un elefant în în cameră și uh, ați spus că dacă lucrurile trebuie să se schimbe, atunci ele trebuie să se schimbe. Și văd că dumneavoastră chiar ați făcut-o, nu v-ați prefăcut că lucrurile merg uh, perfect. Mă bucur că ați făcut așa, mă bucur că ne-ați spus că lucrurile nu mergeau bine și că trebuie să facem o schimbare. Dar uh, care este noua formulă. Iar domnul Mitchell ne-a spus că va trebui să facă câteva schimbări și la DEFIN. El le va spune contribuabililor că în acest an va educa 11 milioane de copii la un cost de 20 de euro pe copil și că va construi și uh, amenaja 90.000 de paturi de spital. Domnul Mitchell va veni și ne va spune ce a făcut concret. Am schimbat uh, multe lucruri, am schimbat personalul, am schimbat organigrama, se vor schimba și rezultatele în consecință? Doamna Țimăr are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Când se restructurează departamente de politică, uh, acest lucru antrenează de multe ori o modificare a politicii în sine. Ca și alți uh, deputați, cred că reclasificarea statelor ACP în uh, cadrul uh, unor departamente diferite are și va avea anumite consecințe. Este dificil ca o unitate să se uh, ocupe de state care au um, acorduri uh, diferite cu Uniunea Europeană și cu instituțiile sale sau cu Banca Europeană de Investiții. Aș vrea să știu dacă pe termen lung uh, vom avea o schimbare a relației noastre de investiții cu uh, aceste state ACP. Cred că este bine că în DGDEFCO s-a inclus o nouă politică referitoare la nutriție. Ne-ați spus că șefii de unități vor fi uh, își vor prelua pozițiile prin rotație. Aș vrea să ne explicați uh, cum se va petrece acest lucru în mod concret. Păi, okay, uh, allow me to, uh, there are a lot of questions, maybe I'll try to give rapid answers in view of... Domnul Fotiadis, da, s-au pus multe întrebări într-un timp scurt, o să încerc să răspund în ceea ce privește întrebarea legată de adjuncți. Uh, va trebui să revizuim procesul de selecție a acestor uh, persoane. Probabil în septembrie și până la sfârșitul anului ne așteptăm să avem uh, pe post acești directori adjuncți. E important deoarece ei sunt cei care vor asigura coordonarea între unitățile tematice și cele mm, geografice sau programele și proiectele de profil. Ne-ați întrebat dacă am făcut economii la salarii așa și mai departe. Este adevărat că până la urmă am uh, redus 50 de posturi care au fost preluate de serviciile centrale și în plus, în ace- față de aceste economii de scară, am făcut economii și am reușit să uh, avem uh, noi sarcini atribuite în interiorul uh, noului directorat general, prin reatribuirea sarcinilor, întărind uh, directoratele geografice care erau cam strânse cu ușa în ce privește resursele. E vorba de posturi în, plus pentru politica de vecinătate și pentru altele, câteva zeci. Uh, dar și pentru cel care se ocupă de politici, directoratul A, pentru că suntem la începutul noi organigrave, organigrame, va trebui să avem politici pentru tot globul. Avem nevoie de resurse în plus și deci am făcut și multe economii pe lângă asta. Suntem foarte mulțumiți. Programele tematice acum, o întrebare excelentă și nu deloc ușoară și aș putea să uh, petrec toată ziua încercând să răspund la ea. Ce sunt aceste unități tematice și ce fac ele? Patru lucruri. În primul rând, uh, să pună la punct politici sectoriale, model, apoi să monitorizeze implementarea politicilor sectoriale UE, comerț, migrație, mediu, etc., să se asigure că aceste politici au un efect de dezvoltare uh, substanțial și că există și acea faimoasă coerență a politicilor de dezvoltare. Apoi, al treilea lucru pe care îl fac aceste unități se referă la programare, planificare și apoi uh, obținerea de rezultate concrete, care, deci proiecte tematice și acolo se investesc foarte mulți bani. Iată ce fac ele. În acest sens, coordonarea cu directoratele de profil geografic este absolut esențială. În permanență trebuie să existe pe tot parcursul procesului, așadar. E un lucru pe care noi îl uh, urmărim cu atenție, îl discutăm în amănunt, vedem care sunt procedurile care trebuie puse în aplicare pentru a asigura această coordonare. Deci un lucru deosebit de important. În ceea ce privește cooperarea, relațiile din interiorul DEFCO, tot așa o întrebare la care aș putea să răspund uh, pe îndelete, dar ce important este, este să avem în cooperarea cu serviciul extern de acțiune externă cea mai bună cooperare posibilă. Și trebuie să ne asigurăm că acest lucru se va întâmpla, într-adevăr. Într-adevăr, când vine vorba de cooperarea și relația între colegii de la birourile geografice, e bine, aceasta să știți că este una foarte, foarte bună. E normal așa. Însă mai e loc, e loc de mai bine la nivelul cooperării interinstituționale, cine are ultimul cuvânt de spus pe ce subiect, etc. Avem acele etape legate de programare, planificare, apoi liniile directoare trasate de SAE privind prioritățile de proiecte. Serviciul trebuie să fie cel care spune dacă se execută o anumită plată la un moment dat, dacă se deblochează un buget pentru o țară la un moment dat, în funcție de ce uh, criterii, uh, în funcție de ce context politic, unde se pot face plăți etc. Iată, sunt lucruri pe care trebuie încă să le mai uh, analizăm, să ne punem de acord cu serviciul. Și apoi, cine are ultimul cuvânt în ceea ce privește gestionarea resurselor umane din delegații. Eu sunt pe partea administrativă și pe partea de management. Aceste persoane sunt delegate de mine direct să fac aceste lucruri și eu trebuie să mă asigur că atunci când vine momentul bilanțului, acei 80 de miliarde cheltuite anual sunt cheltuite așa cum trebuie. Deci eu trebuie să știu și trebuie să știu, bineînțeles, ce fac aceste, acești oameni. Pe de altă parte, există și alte structuri responsabile de funcționarea delegațiilor. Trebuie să ne consultăm, să vedem cum urmărim în practică uh, activitatea personalului. Sunt soluții practice de găsit. Însă, aceste lucruri instituționale sunt dezbătute, discutute, discutate încă de la începutul anului cu serviciul de acțiune externă, avem întâlniri săptămânale și ordine de zi făcută așa cum trebuie ca să ne ajute să găsim soluții. Domnul Deva a pus o întrebare. Mă scuzați, vă spune domnul Fotiadis. A, din ce țări ne vom retrage, unde vom da mai puțin bani, nu pot să mă antepronunț acum, înainte de publicarea comunicării comisiei, dar un lucru trebuie să fie clar, și anume că nu putem să continuăm să dăm bani puțini pentru toate țările, în toată lumea, inclusiv pentru țări care au devenit donatori. Nu mă, mă mai gândesc aici la China, la Brazilia, la țări care deja sunt în G20, la țări care au creștere de 8-10% uh, și cheltuieli militare de o mie de ori mai mari sau de zece mii de ori mai mari decât banii pe care îi primesc de la noi, prin cooperare și dezvoltare. Țare care, țări care se pot ocupa mult mai bine de dezvoltarea proprie decât putem să o facem noi. De mulți ani încoace, multe dintre aceste țări ne-au spus că nici nu mai vor să mai aibă astfel de fonduri și astfel de instrumente de cooperare cu Uniunea Europeană. Ei vor să aibă o cooperare dacă este pe picior de egalitate, pe probleme strategice, etc. Și noi am insistat și le-am forțat să accepte banii noștri. Și asta pe timp de mulți ani de zile. Dorim ca lucrurile să se schimbe și să preluăm aceste resurse și uh, financiare și umane și să le deplasăm în țările care într-adevăr au nevoie de ele care au nevoie de mai, multe, mai mult personal, de oameni calificați și de bani. Ce vom schimba? M-ați întrebat, domnule Deva ceva care să funcționeze mai bine, de bună seamă, știm foarte bine că trebuie să arătăm mai mult ce facem, să ne prezentăm mai bine rezultatele, să le punem în lumină. Iată de ce avem un directorat legat de impactul calității. Pe de altă parte, Uniunea Europeană trebuie să fie prezentă peste tot, atât în acele țări dificile, e greu, în care este greu, o țară în care este greu să fii vizibil. Țări marcate de fragilitate, țări în care chiar se depinde foarte mult. Existența însă și acestor țări depinde de banii noștri. Suntem prezenți în aceeași măsură și în țări în care lucrurile se petrec foarte bine. E mai ușor să fii vizibil acolo. Lucrurile, deci, diferă de la o țară la alta. Și dacă am avea această, acest, cal, acest calapod, riscăm să nu vedem pe ce trebuie să ne concentrăm într-adevăr. Acum, da, foarte pe scurt, uh, diferitele cele două regulamente, ACP și Instrumentul de Dezvoltare Cooperare, nicio problemă. Există două instrumente, e adevărat, dar noi nu avem intenția de a revizui, de a repune în discuție modelul Cotonou și ACP pe care l-am pus până acum în aplicare și toate aceste lucruri uh, sunt uh, uh, vizibile la nivelul organigramei, deși mai avem încă um, lucruri de făcut în ceea ce privește completarea organigramei peste un an. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Mai avem trei persoane înscrise la cuvânt. Vă rog să puneți întrebarea într-un minut, pentru că este posibil, dacă vreți. Domnul Fotiadis va răspunde și apoi... Domnul Fotiadis va răspunde, v-am spus și apoi mergem la vot. Doamna Șrabera Stram, mulțumesc foarte mult. Observ că există probleme mari legate de cooperarea dumneavoastră cu statele membre. Doamna Teoharuzna. Da? να δουλέψει το νέο οργανόγραμμα της έκθεσης. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun ceva sau să întreb ceva legat de noua structură și de funcționarea ei. Și asta mă gândindu-mă și la întrebarea domnului Görens. Uh, um, ce consecințe se preconizează? Bineînțeles că există totdeauna nevoia de a fi imparțiali, de, de uh, organisme independente nu știu dacă doamna Ashton este cea care dă tonul aici. Mă refer la prioritățile legate de acțiunile umanitare, la toate conflictele care au loc în Africa și deci cum să ne orientăm. Avem, zic eu, nevoie de un task force, de un grup de lucru independent care să coordoneze mai bine toate aceste politici. Mulțumesc foarte mult, domnul Gheorens vreau să insist asupra întăririi, solid- consolidării structurale a tot ce înseamnă dezvoltare în interiorul Uniunii Europene. Iată de ce eu mă fac și mesagerul unei doleanțe din partea ONG-urilor, asociații civile, pentru ca acest directorat să facă ceva pentru a îmbunătăți uh, lucrurile uh, ce privește gestionarea în orice caz, gestarea este bine apreciată de ONG-uri. Mă refer la bani și la fonduri. Ce lipsește însă este poate o uh, viziune mai largă legată de, de strategia generală. Și asta pentru a da răspuns la patru întrebări. În primul rând, cum se poziționează Uniunea Europeană față de celelalte donatori din lume? Este uh, ea oare suficient de bine ancorată? Nu cred. Apoi, cum să ne asigurăm că cei 28 de actori vorbesc cu un singur glas pe plan extern? Monopolul reflexiei și al propunerilor este practic deținut de o altă instituție, vorba de Banca Mondială, dar și ea poate greși, se poate înșela. Nu știu de ce suntem așa de modești, în condițiile în care avem mijloacele extraordinare pe care nu le putem suficient uh, folosi sau promova. Ar fi bine dacă cineva pe undeva s-ar gândi pe îndelete despre cum să realizăm lucrurile decât să ne uh, repăzim totdeauna să finanțăm. Sunt puțin dezamăgit de această abordare precipitată. Doamna președinte, vă mulțumesc pentru întrebări și uh, eu uh, repet întrebarea doamnei Keller și nici eu nu am primit uh, satisfacție câte femei apar în nouă organigramă după restructurare în directoratul dumneavoastră, domnule Fotiadis. Mulțumesc! Ce privește întrebarea dumneavoastră, vom avea două directoare deci două femei din cele, din cele nouă persoane și cred că am răspuns la întrebare, nu-i așa? Și știu bine cât de importantă este dimensiunea de gen uh, și promovarea acesteia în uh, cadrul acestor posturi de răspundere, dar să știți că avem și la nivelul unităților foarte multe femei de pe acum. Apoi, întrebarea legată de acel unic glas, unică voce cu care trebuie să vorbească toate statele membre. O întrebare complexă, trebuie găsit un răspuns. E vorba de eficiență a comunicării și aceste lucruri țin de unitatea A3. Unitatea A3 se gândește în acest moment la modul în care putem să planificăm în comun acțiuni cu statele membre, joint programming, și ce propuneri se vor face concret statelor membre pentru a avea sorți de izbândă. Eu sunt puțin sceptic aici, pentru că acum câțiva ani Statele membre se arătau foarte dornice să lucreze împreună, să facă lucruri împreună, să aibă un calendar de lucru și să împartă sarcinile și așa mai departe. Și simt că mult din acest entuziasm s-a cam pierdut pentru că pentru că a apărut problema bugetară și foarte multe țări au început să strângă cureaua și entuziasmul s-a cam pierdut. Și iată, eu simt că această coordonare nu prea este bine văzută și mi-ar place să avem propuneri concrete pentru a readuce pe acest făgaș uh, țările. Uh, întrebarea legată de dăm bani mulți, dar nu prea facem impresie sau suntem cam modești, atât la nivelul donatorilor, cât și la nivelul țărilor uh, beneficiare, cred că este o întrebare absolut legitimă, care ne îngrijorează și pe noi și cu siguranță voi continua să reflectez la acest subiect. Ce privește ajutorul umanitar Um, și aceasta indiferent de um, mesajul politic al Comisiei, știm bine că acest organism la DJ ECO va rămâne cumva independent. Așa este și bine să se întâmple. Problema este, încă o dată, aceea a coerenței a acțiunilor noastre de politică externă, a coordonării cu Serviciul de Acțiune Externă și este clar că și aici putem să discutăm uh, până mâine dimineață. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, pentru toate lămuririle pe care ni le-ați adus. Putem să vă aplaudăm, cred. Două minute le aveți la dispoziție pentru a vă instala și trecem imediat la votul electronic. Vă rog să scoateți cartelele de vot, o să facem un vot de încercare. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup.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 Voilà, nous allons procéder à un essai. Haideți să facem o încercare. Votați toți. Pun o întrebare. Suntem în întârziere? Da, nu și abțineri. Alors, ça marche? Non. 15 ans, 15 ans Alors pour le moment, on n'est pas encore bon. Nous avons... Deocamdată nu e bine. Au votat 17, 17 18 persoane. Lipsesc 19. Încă 3. Încă 3 persoane nu au votat. Encore deux. Ah, encore une. Încă două mai lipsește o persoană care nu știe dacă suntem în întârziere sau nu. Oui, non, non, je l'ai mis dedans, elle est dedans. C'est pas allumé. Bah oui, mais à moins que ça marche pas. Euh, ah, ça y est, maintenant ça marche. C'est moi qui fonctionnais pas en fait. C'est toujours comme. Funcționează. Eu nu funcționam, spune doamna președintă. Aș vrea să amintesc că trebuie să se facă o corectură pe lista de vot la alineatul 8. Amendamentul 67 este caduc dacă 66 se adoptă și nu amendamentul 65. Vreți să repet? Alineatul 8. Amendamentul 67 este caduc dacă amendamentul 65 este adoptat și nu Amendamentul 66 este adoptat și nu 65. Ați făcut corectura? On va commencer. Începem atunci. Încep cu raportul Kaczmarek. E vreo problemă? Nous allons commencer. Începem. Amendamentul 9. Vot electronic. A. Vot prin ridicarea mâinii. A. Tocmai mi se spune că e vot uh, cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 11. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 1, compromisul A, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 1, compromisul B, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 1, 21. Alineatul 2, amendamentul 21, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, pentru că merg prea repede. 23. Cine e pentru? Verificare electronică. S-a deschis votul. Se adoptă. 24. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 2, compromisul E, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 1, Alineatul 2, amendamentul 28, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 29, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 3, compromisul C, cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 37, alineatul 4, amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 38, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 4, 40, cine e pentru, Prima parte. Împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm a doua parte a amendamentului 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Avem un amendament oral, domnul McClarkin, doamna, pardon. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 4, amendamentul 42. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 44, 43, pardon, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44, cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă, se respinge, 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliatul 5, 46, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, a, căzut, îmi cer scuze. Am ajuns la liniatul 6, compromisul F, în două părți, pri, pentru, prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine e pentru, împotrivă, Verificăm. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 52. Ah oui, d'accord. Donc, amendement 52, la deuxième partie. Amendamentul 52, a doua parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54, pentru, 53. 53. Voilà. Amendement 53, qui est pour 53. Cine e pentru? Împotrivă.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 Microfon. Dacă se adoptă compromisul F și s-a adoptat, trebuie înlocuită formularea cu and also. Deci particularly este înlocuit cu and also. Da. Ați spus foarte bine, spune doamna președinte. Dacă aș fi spus eu asta în engleză, n-ar fi înțeles nimeni. 53. Cine este pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm electronic. Vădul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 57. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alinatul 7, compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 61. Cine este pentru? Devine caduc. 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 63. Amendamentul 65, alineatul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 8, amendamentul 66 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 67 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 8, amendamentul 68, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 69, cine este pentru? Dar a devenit caduc. Trecem la alinatul 9, compromisul H. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 71? 70? Nu. 74, spune doamna președinte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 75 devine caduc. Amendamentul 77. 76, prima parte. 76, se corectează, doamna președinte. Amendamentul 76, așadar, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 77. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. Amendamentul 78. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 79. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Votul este deschis. Vă rog să vă grăbiți. Votul este închis. Se respinge partea a doua. Alineatul 10. Amendamentul oral. Numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 80, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 81, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 82, pentru? Împotrivă. Verificăm. Votul este deschis. Amendamentul 82. Votul este închis. Se adoptă. Cu o diferență de un vot, Alinatul 10, amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 83 devine caduc. Trecem acum la alinatul 11, compromisul I. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 84, Trecem la alinatul 11, amendamentul 88. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 89 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 90 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 91 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 92 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Votul este deschis. Amendamentul 92. Votul este închis. Se adoptă. Alineatul 12, amendamentul 93. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 94. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 95. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Vă rog să ridicați mâinile. Votul este deschis. Acum verificăm electronic. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 97. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 98. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 13. Compromisul D. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral. Dar continuăm cu 104, securitatea doamna președinte, alinatul 13. Amendamentul 104, alinatul 13, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 105, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 106 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 5 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul următor devine caduc. Aliatul 14, 108 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Să verificăm. Să verificăm, este mai bine. Votul este deschis. Amendamentul 109. Amendamentul votul este închis. Este respins. Cu un singur vot. Diferență. Alineatul 14, amendamentul 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J. Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Trecem la 113. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 115. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 116 devine caduc. Amendamentul 117 devine și el caduc. Asistentele mele nu sunt de acord una cu alta. Au opinii diferite în cele două părți. Vezi, An, am uh, două puncte în plus față de tine. Trecem la alinatul 16, amendamentul 118. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu sunt sigură. Amendamentul 118 vom verifica. Votul este deschis. 118. Votul este închis. Se adoptă. Vă rog să ridicați mâinile mai sus. Amendamentul 119. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 120. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 121. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 16, compromisul K. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 124, alineatul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm în bloc 125-128 pentru, împotrivă, abțineri. Le-am adoptat pe toate trei. 17. L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 133 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Amendamentul 134 pe părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Votul este deschis. A doua parte a amendamentului 134. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la alineatul 18, amendamentul 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138, cine este pentru, împotrivă, Abține. se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 140, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 141 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. Votul este deschis, 141. Votul este închis. Se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotrivă, verificăm electronic. Votul este deschis, 146. Votul este închis. Se adoptă. Aliatul 19, compromisul M, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 149, alineatul 19, amendamentul Nu cred că s-a adoptat 145, spune cineva din sală. Devine caduc dacă se adoptă 145, dar 145 a fost respins. Aveți uh, dreptate. Vedeți, domnule Cashman, că nu întotdeauna e foarte clar. Deci, amendamentul 148. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 19, amendamentul 150, două părți, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, votăm electronic. Partea a doua a amendamentului 150, votul este deschis. Repede, votul este închis. Se adoptă. Alineatul 20, compromisul N. Cine este pentru? Pen, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152. Ce votăm? 157? Da, 157, alineatul 20, spune președinte, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Alineatul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mă iertați, spune doamna președinte. Era vorba de compromisul O, bineînțeles. Trecem la 163, alineatul 21. Dar asistentele mele nu se pun de acord. Ana are nevoie de ciocolată. 162, deci. Cine este pentru? Devine caduc dacă 168 este adoptat, dar 168 nu a fost adoptat. Deci ce votăm? 162? Dar s-a implicat și domnul Bergman. Sunt trei persoane care nu sunt de acord. 162, cine este pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm. Votul este deschis, amendamentul 162. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 161 devine caduc dacă este adoptat 158. 161. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 21, amendamentul 163. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 164 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 165 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul este deschis. 165. Votul este închis. Se adoptă. 21, amendamentul 166, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 167, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 22, compromisul P, în două părți, cine este pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, Verificăm partea a doua, compromisul P. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 172, alineatul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Alineatul 23, compromisul R, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul Amendamentul 100 74. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 176 devine caduc. Amendamentul 178, alineatul 23, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 23, amendamentul 179 și 180 pentru că sunt uh, identice. Avem două părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoarele trei, votăm în bloc. Nu, se contrazice doamna președinte. 181, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 182 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 183 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 185. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 186 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerente. Considerentul B, amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul C, amendamentul 8, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Referirea 4, amendamentul 1. Votăm primele patru amendamente în bloc. Dacă sunteți de acord, cine este pentru primele patru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Avec l'amendement oral. Voilà. On est d'accord. Ok, donc on arrive à l'amendement 4. Trecem deci la amendamentul 4. 5, mă scuzați, doamna președinte. 5 devine caduc dacă se adoptă 3. Suntem de acord, deci trecem la amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alors, le vote electronic, le vote uh, Votăm uh, electronic, votul final. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Voilà. Félicitations au rapporteur. Uh, îl felicităm pe raportor. On est où là on, est, on, est, on, on, on a fini Non, on a, beaucoup, on a quatre votes. Voilà. On est chez Monsieur Guillaume. Nous allons passer à la suite. Donc, euh, Trecem la următorul punct. O să-mi repar microfonul.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 Alineatul 6, amendamentul 27, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, nu, n-am spus nimic. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament oral Numărul 1, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33, aliniatul 12, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34, în două părți, cine e pentru, 34 am spus. În două părți, prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte cade. Verificăm. Bine, verificăm. Prima parte s-a deschis votul electronic. S-a deschis prima parte. Se adoptă. Ei, ați făcut bine că a cerut verificarea. Votăm a doua parte. Cine e pentru? Trebuie să ridicați mâinile puțin mai sus. Știu că sunteți obosiți, dar uh, Uh, uh, trebuie să ridicați mine mai sus. A doua parte, cine e pentru? Împotrivă. Trebuie să vă uh, coborâți privirea. A doua parte, cine e pentru? A doua parte, cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Vot separat. Vot separat pe alinatul original 13. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral 2. Cine este pentru? Împotrivă? Vă rog, nu mai vorbiți. Amendamentul 35 cade. 36. În trei părți. Cine este prima, pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm a doua parte a amendamentului 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A treia parte. Cine e pentru? împotrivă. Verificăm a treia parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 1437, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 14, amendamentul 38, în două părți, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doua parte, cine e pentru, împotrivă. Verificăm a doua parte a amendamentului 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Aiatul 15, 39, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 15, 41, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, în două părți. În două părți. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 15, amendamentul 43. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliatul 15, amendamentul 44, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliatul 16, 45, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se respinge clar. Se ceartă și eu aștept. S-a respins. Am ajuns la 46. Amendamentul 46, cine e pentru? Împotrivă. Verificăm. Amendamentul 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Vot separat la alinatul 16. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 47. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Aliatul 16, 48. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 49 în două părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Se adoptă, am vrut să spun. Verificăm atunci. S-a deschis votul pentru prima parte a amendamentului 49. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 18, 17, amendamentul 50. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 51. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 52. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 19. Amendamentul 53. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 54. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cred că s-a respins. Verificăm. Amendamentul 54. Vot electronic. S-a închis votul. Se respinge. Vot separat. Alinatul 19, vot separat. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri, se adoptă. Aliatul 19, amendamentul 56, pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 56. Cred că se adoptă, dar uh, verificăm. S-a închis votul, se adoptă. Se adoptă clar. Amendamentul 57, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 58. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 50... 59. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul la 59. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 22, amendamentul 61 în trei părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. A treia parte, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 63. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 64. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 65. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Considerentele. Amendamentul 6. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Vot pe părți. Bine că îmi spuneți. În două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Considerentul C, 3, amendamentul oral 3, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 11, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 4, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă în bloc până la 17, dacă sunteți de acord. De la 13 la 17. 13-17. În bloc. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Considerente. AM1. În bloc. Până la 4 inclusiv în bloc până la 4. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final, vot electronic, s-a deschis votul. Se va închide în curând, s-a închis votul, se adoptă. Îl felicităm pe raportor. Alors, une petite annonce pour le vote suivant, le secrétariat. Un mic anunț din partea secretariatului pentru votul următor. Ieri a fost trimisă o listă a amendamentelor orale din partea PPE privind amendamentele 5, 6, 11, 38 și 59. Domnul Mitchell nu este prezent. Dânsul a, a propus aceste amendamente. Domnule Svensson, știți ce ar fi putut să ne spună domnul Mitchell dacă era în sală? O să le citiți. Domnul Svensson va citi aceste amendamente. Amendement en série, les Vous le euh, euh Oui, mais moi j'ai mes, oui, mais moi j'ai mes, oui, mes indications là. J'ai mes indications françaises. Nous, moi, alors. En français pour, pour alors. C'est en français quand même. Hein? S'il vous plaît, faites un peu moins de bruit parce qu'on va continuer. Rog frumos să nu mai faceți zgomot pentru că o să continuăm și așa e foarte neplăcut să auzim uh, șușoteli în sală. Încercăm să terminăm cât mai repede, da. Asta e viața. Foarte bine, începem atunci. Raportul domnului Görens acum. Aliniatul 1, amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Votul s-a deschis la 20. M-am înșelat, spune doamna președinte. Acum am închis votul. Se adoptă. Afet 1, aliniatul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Toată lumea e gata să voteze? Foarte bine. Buget 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Afet 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Buget 2. 1. Cine peste pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Afet 13. Pe părți. 3 părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Verificăm AFET 13, partea a doua. Vă rog, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Bun. Partea a treia acum, de la AFET 13, pentru, împotrivă, se adoptă. Se respinge sau se adoptă? Verificăm așadar. Partea a treia la FET 13. Votul electronic este uvert. Pe deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. E mai simplu decât cu votul manual. Compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Acum trecem la amendamentul 23. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, respins, cred, dar nu sunt sigură. Vom verifica prin vot electronic la 24. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Liniatul 2, amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 caduc, 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, stați puțin. Trecem la 28. Domnule Görens, doriți să spuneți ceva la 29, bănuiesc. Acum suntem la 28. Bun, 28. Cine este pentru? Aha, era vorba despre celălalt raport. Andriz, mâncați mai multă ciocolată, zic eu. Cine este pentru la 28? Împotriva? Abțineri? Verificăm. Am deschis votul la 28. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 29 pentru, potrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotriva, abțineri. Uh, nu sunt sigură. Verificăm prin vot electronic. La 30 am deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Alineatul 3, amendamentul 31, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă 32. Pentru împotriva abțineri respins. 33 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 34 pentru împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 4, compromisul numărul 2. Cine este pentru? Împotriva abțineri adoptat. Următoarele devin caduce. Suntem la buget 4, în două părți. Prima parte, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru împotrivă. Da. Verificăm. Vot electronic. Buget 4, alineatul 4A, votul s-a deschis, votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul, paragraf, alaniatul 4, dau cuvântul. Domnul Svensson, mulțumesc foarte mult, domn președinte. Dorim să includem cuvintele cere cu Parlamentului un control democratic al bugetului în țările beneficiare, care să fie absolut esențial uh, în primirea acestor fonduri și o participare largă și consens din partea societății civile în aceste țări, țări pentru ca a, a, sprijinirea acestor fonduri și alocarea lor să fie decise în mod democratic. Cine este pentru acest amendament oral? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Ajungem. Ajungem la cont 2 pentru, împotrivă. Văd că nu toată lumea a votat, așa că o luăm de la capăt. Suntem la aliniatul 4A, cont 2. Cine este pentru? Împotrivă. abțineri. Se adoptă. Cont 3, pentru, Împotrivă. abțineri, adoptat. Compromisul numărul 3. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Trecem la afet 6. Aliniatul 5. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 41. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Vă rog frumos să încetați să discutați, pentru că e foarte, foarte greu de lucrat. Amendamentul 42, uh, cine este pentru împotriva? Abțineri se adoptă. 43 pentru împotriva, abțineri adoptat. Patruzeci și patru acum. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? se adoptă. Dacă doriți, putem să facem un vot în bloc de la 45 până la până la 47. Votăm în bloc așadar, 45 până la 47. Cine este pentru împotriva, abțineri se adoptă. Afet 4 pentru împotriva, abțineri se adoptă. 48 pentru, Împotriva. abțineri se adoptă. 49 caduc. Trecem la 50. Cine este pentru, Împotriva. abțineri se adoptă. Cont 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Afet 7 pentru, împotriva abțineri adoptat. 51 Cade 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Buget 5 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Cod 7 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. 54 pentru, Împotrivă abțineri, respins. 55 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, cont 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Aliniatul 8, cont 9, două părți, prima parte, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotriva, abțineri, respins. Buget 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Afet 8 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Am deschis votul la AFET 8. Votul s-a închis. Se adoptă Aliniatul 10, amendamentul 57, cine este pentru, împotrivă? Abțineri se adoptă 58 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Afet 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Al doilea amendament oral, domnule Svensson. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Consideră că Țările bogate în petrol și minereuri au potențialul de a-și finanța propria dezvoltare și de a lupta împotriva sărăciei prin intermediul unui sistem fiscal și de impozitare transparent și printr-o bună redistribuire a bogățiilor. Acest lucru trebuie să devină prioritar pentru a, ă, într-adevăr, putea primi sprijinul nostru bugetar. Bun, cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Amendamentul oral, votul s-a deschis, votul s-a închis, adoptat. 59 cade, suntem la 60. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum, amendamentul 62, cine este pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. 63 pentru, împotrivă. Abțineri respins. Afet 10 pentru, împotrivă. Abțineri respins. Cont 5 pentru, împotrivă. Abțineri adoptat. Afet 11. Cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. 12 la afet pentru, împotriva, abținere, adoptat. Amendamentul 64. Cine este pentru? Împotriva? Verificăm la 64. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Alineatul 13, amendamentul 65. Cine este pentru? Împotriva, Reabțineri se respinge. 66. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Buget 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Buget 11, 4 părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, respins. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia, pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm la partea a treia. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Adoptată. Partea a patra. Cine este pentru împotrivă? Abțineri. M Am senzația că este adoptat, dar nu sunt sigură. Votul electronic s-a deschis la partea a patru. Votul s-a închis se adoptă. Aliniatul 15, amendament 68, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 12, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 13, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerente, amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Domnule Svensson, doriți să ne spuneți ceva? Amendamentul oral. Mulțumesc. Acest uh, sprijin a devenit unul dintre elementele esențiale ale ajutorului și Comisia și-a dorit să accelereze acest sprijin de-a lungul anilor. Să ștergem cuvintele care sunt subliniate în text, asta doresc. Uh, tot ce se referă la faptul că Comisia dorește să accelereze, să intensifice acest sprijin în anii viitori. Cine este pentru? Împotrivă? Vom verifica amendamentul oral. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă așadar. Suntem la amendamentul 6. Considerantul B, cine este pentru? Împotrivă. Domnule Görens, mă priviți, vă privesc, râdem, nu mai pot să mă mai concentrez. Cine este pentru? Bun. Cine este pentru la șase vă rog, împotrivă? Abțineri? Mm, nu sunt sigură de rezultat. Vom verifica prin vot electronic. Votul s-a deschis la șase, Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 7. Am deschis votul. Cred că merg prea repede, mult prea repede. La 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 9. Pentru? împotrivă, abțineri, adoptat 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament oral, domnule Svensson. Mulțumesc, doamnă președinte. Să se includă cuvintele în caractere bold. Bugetul ar trebui să îmbunătățească calitatea ajutorului, în special în ceea ce privește însușirea și armonizarea prin interme... acolo unde dialogul între părțile interesate poate ca acele țări care sunt vizate să continue cu strategiile lor de luptă împotriva sărăciei. Deci cuvintele respective să fie incluse și nu scoase din text. Uh, abțineri. Da, am votat. Se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? 12. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 14. Pentru împotriva, Abținerii. respins. 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă și 19 care este caduc. Felicitări! Amendamentul 1 acum. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și 3 pentru, împotrivă, abțineri. Nu știu dacă ați ridicat bine mâna, așa că verificăm cu vot electronic. Am deschis votul la amendamentul 3. Votul s-a închis. Respins. Votul final electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă felicitări. Felicitări domnului raportor. Oui, c'est ça. Budget 2012. Très bien. Alors, nous allons, bien, nous allons terminer avec euh, le rapport de M. Goerens. Așadar, trecem uh, și la ultimul uh, raport pe care îl votăm, raportul domnului Goerens. Alineatul 1, amendamentul 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 1, compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul Compromisul 2. Securitatea doamna președinte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3. Două părți. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Trebuie să verificăm electronic partea a doua a compromisului 3. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul următor. Amendamentul uh, 16, alineatul 5. Cine este pentru? Domnule Gărân, sunteți pentru amendamentul dumneavoastră? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, mm, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri nu sunt sigură. Trebuie să verificăm electronic. Amendamentul 19. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 22. Cine este pentru 22? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24 și 25 și 26 împreună. Cine este pentru aceste trei? Împotrivă. Abțineri sunt adoptate. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul oral al domnului Görens a cerut cuvântul și îi dăm cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Textul este următorul. Aș vrea să înlocuiesc uh, textul existent cu consideră că Uniunea Europeană trebuie să-și uh, asume uh, postul de lider uh, în materie de cooperare globală pentru dezvoltare și consideră că, din acest punct de vedere, o celulă de reflexie independentă, interioară, ar putea să ghideze Comisia în alegerile politice pe care le face. Ah, Monsieur Berman n'est pas d'accord avec vous. Hein. Qu'est-ce qui est pour Domnul Bergman nu este de acord cu dumneavoastră. Votăm. Cine este pentru acest amendament oral? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul final, electronic. Le vot est clos. Votul este închis. Se adoptă în unanimitate. Bravo, domnule raportor.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 Vă las trei minute să părăsiți sala. În tăcere, vă rog. Respectați uh, persoanele care vor să continue această reuniune. S'il vous plaît, nous commençons dans quelques secondes, donc merci de prendre place. Vă rog să luați loc, trebuie să începem reuniunea. Suntem deja cu o jumătate de oră în întârziere. Da, e pe ce was Alors, c'est ça. Alors, merci à toutes. Merci de prendre... Vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit. Vă rog să luați uh, loc. Nu sunt uh, scaune pentru toată lumea, din păcate, dar cei care au găsit un loc sunt rugați să se așeze. S'il vous plaît, Voilà, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue. Am plăcerea de a spune bine, bun venit doamnei Eva Britt Svensson, președintele Comisiei uh, FEM pentru drepturile femeii și uh, pentru drepturile și egalitatea de gen. Vă vorbi acum despre violența sexuală în conflicte, acordând o atenție deosebită situației din Republica Democratică Congo. Pentru acest schimb de opinii am invitat-o pe doamna Margot, Margot um, Wallström, fostul comisar european, um, reprezentant special al ONU pentru combaterea violenței sexuale în cadrul conflictelor și pe domnul Denis Mukweg, medic ginecolog la Spitalul Panții din Bukavu a primit, a primit un uh, premiu ieri la Bruxelles și pentru acest lucru vă invit să îl aplaudăm. Excelența sa, domnul uh, Henri Bova Sacani, ambasadorul Republicii uh, Democratice Congo, este în sală. De asemenea, printre noi se află și persoane care reprezintă Republica Democratică Congo. Parlamentul European uh, s-a ocupat în mai multe rânduri de acest subiect și a adoptat uh, rezoluții condamnând situațiile existente um, noi facem uh, apel uh, la opinia publică să acorde atenție acestor chestiuni și sunt sigură că prezența celor doi invitați de astăzi va aduce o contribuție importantă la lucrările viitoare ale Parlamentului în legătură cu acest subiect. Îi voi da uh, cuvântul doamnei Wallström pentru 20 sau 15 minute pentru a ne face o scurtă prezentare a activității sale în cadrul ONU, a reușitelor înregistrate până acum, dar și uh, a provocărilor cu care încă se confruntă, după care îi voi da cuvântul domnului doctor Mikveg, care ne va prezenta experiența sa pe teren. Deci, doamnă Valström, uh, aveți uh, cuvântul pentru 15-20 minute. Mulțumesc uh, foarte mult, îmi face deosebită plăcere să fiu uh, încă o dată în fața Parlamentului European pentru a vorbi despre acest subiect foarte important. Uh, este o onoare și o plăcere deosebită pentru mine să mă aflu la aceeași masă cu domnul Denis Mugwege, o persoană foarte bine cunoscută, un reprezentant al Spitalului Panței din Bucavu, Mă voi uh, asigura că domnul uh, Muguere are și ocazia să vă răspundă la întrebări. Postul pe care îl, țin, uh, îl dețin eu este un post nou care a fost înființat prin ultimele rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU, un post care se ocupă de problema femeilor, de pace și de securitate. Postul a fost înființat în urmă cu 10 ani își are originile acum 10 uh, ani când s-a recunoscut că um, războiul, în, în timp de război, în timp de conflict, femeile și bărbații nu beneficiază de um, tratament egal. Problema violenței sexuale folosită ca tactică de război sau ca armă a fost recunoscută. Prin rezoluția care a înființat poziția mea s-a decis de asemenea că trebuie să luptăm împotriva acestui flagel care este unul global, nu doar unul congolez sau african, este un flagel care există în toate zonele de conflict, în întreaga lume. Trebuie să uh, ne asigurăm că vinovații sunt trași la răspundere, să ne asigurăm că există leadership politic în legătură cu aceste subiecte, să ne asigurăm că comunitatea internațională și ONU au capacitate de răspuns și de reacție și uh, asigurându-ne că politicile noastre dau forță femeilor, dau o voce femeilor și le dau un loc la masa de luare a deciziilor. Rolul meu, după cum am spus, este unul global, ceea ce înseamnă că eu și uh, mica mea echipă de 9 persoane uh, Um, ne vom uh, ocupa de șapte uh, state, în special, uh, printre care și Republica Democratică Congo. Mai avem în afară de aceste șapte state patru state din, din centrul Africii, Sudan, Sudanul de Sud, Coasta de Fildeș și Republica Centrafricană. De asemenea, ne vom ocupa de Bosnia-Herzegovina și de Columbia, din afara Africii în care, în zone în care violența împotriva femeilor este încă o problemă și noi vrem să ne asigurăm că li se face dreptate victimelor violenței sexuale. Două uh, cuvinte uh, sunt evocate când ne gândim la acest fenomen. În primul rând, faptul că acest fenomen este inevitabil, că trebuie considerat uh, daună colaterală că astfel de situații nu pot fi evitate în situații de război sau de conflict și al doilea um, cuvânt este cel de, um, de indescriptibil. Astfel de atrocități sunt uh, indescriptibile, după cum s-a spus. Noi trebuie să ne ocupăm de aceste două uh, concepte, să spunem că nu e adevărat că violul este inevitabil. Trebuie ca astfel de acțiuni să fie condamnate și evitate pe cât posibil. Trebuie să ne asigurăm că le combatem pe toate planurile și politic. De aceea uh, este foarte importantă activitatea domnului uh, Mukwege, pentru că el ajută la lupta concretă împotriva acestor fenomene și dumneavoastră la Parlament, prin programele, proiectele și politicile dumneavoastră, trebuie să puneți această întrebare, dacă e adevărat că acest fenomen este unul inevitabil. Pentru că dacă nu puneți întrebările, nu veți afla niciodată răspunsurile. Trebuie să integrăm în politicile noastre astfel de uh, chestiuni. În Republica Democratică Congo aceste conflicte care continuă sunt finanțate de ceva, sunt întreținute de activitățile miniere și tocmai de aceea uh, este atât de importantă chestiunea minereurilor de conflict, conflict care creează conflicte. S-a spus uh, în mai multe uh, rânduri că Trebuie să identificăm originea uh, minereurilor uh, acestea care generează conflicte. Sperăm ca noi să putem uh, să înființăm un regim general pentru aceste minereuri, precum în cazul diamantelor. Deci cred că este nevoie de o inițiativă în acest sens. Acum am ajuns la ultima rezoluție, 1960 din decembrie anul trecut, care a, ne-a dat acces la a, cutia cu instrumente a, a ONU. Deci acum, pentru a obține acces la informație, la cifrele reale, vom folosi aceste instrumente. Pentru fiecare infracțiune raportată, probabil că 50 de alte infracțiuni nu sunt niciodată raportate cu aceste instrumente vom putea să listăm, să precizăm și numele um, vinovaților, făptașilor, vom avea acces și la sancțiuni, uh, vom avea posibilitatea să interzicem uh, făptașilor să călătorească, le putem retrage vizele și putem lua alt, altfel de măsuri uh, pentru a ne asigura că ei sunt pedepsiți în mod adecvat. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că este și o femeie la masa de negocieri. În, uh, ultimele trei, în ultimii 10 ani, la peste 300 de negocieri, doar în 18 cazuri s-a menționat violența sexuală. Și acesta este doar vârful icebergului uh, dacă femeile nu sunt la masa de negocieri, înseamnă că se, pierde, se pierd din vedere problemele a jumătate din populația afectată de uh, fenomenele care au loc în zonele de conflict. S-a subestimat până acum impactul violenței sexuale asupra femeilor. Și acest lucru este un uh, obstacol major uh, în uh, lupta pentru asigurarea păcii și securității în lume. Aceste probleme durează de generații și de aceea orice efort de uh, obținerea dezvoltării economice mai târziu uh, ar, va fi mult mai uh, dificil și mai scump pentru comunitatea internațională. Ca să nu mai spunem cât de mult vor fi suferite aceste femei dacă lucrurile nu se vor schimba tot ce faceți dumneavoastră în uh, comisiile din Parlamentul European este foarte important. Trebuie ca dumneavoastră să începeți să spargeți tabuurile, să începeți să vorbiți despre acest subiect, să vă asigurați că el este integrat în lucrările dumneavoastră și menționat în mod specific. Ultimul exemplu de istorie este cel al Libiei. Consiliul de Securitate, deși uh, a, a precizat și a semnat atât de multe rezoluții importante, nu a vorbit despre violența sexuală în Libia, deși se știe că Libia are o problemă cu acest fenomen. În uh, lucrările noastre cu Republica Democratică Congo încercăm să schimbăm uh, această situație. Este un test pentru noi, este un test de solidaritate la nivel internațional și este un test care va arăta cât putem fi de hotărâți uh, când luăm uh, măsuri concrete și cât suntem noi de hotărâți să rupem tăcerea. Totul începe cu uh, activitățile noastre și ale dumneavoastră. Vă mulțumim mult că ne-ați invitat uh, la această discuție și sper ca și pe viitor ONU și Uniunea Europeană se vor coordona și vor coopera la toate nivelurile pentru ca împreună să putem face mai multe pentru a lupta împotriva acestui flagel. Vă mulțumesc! Je passe la parole à... Euh, Îi dau cuvântul domnului Mukwege. 15 minute. 15-20 minute. 15 minute. Merci, madame, pour la parole. Vă mulțumesc. După expunerea cu privire la violuri în general, Dați-mi voie să vă vorbesc despre situația din Republica Democrat uh, Democratică Congo de 15 ani încoace. Aș vrea să precizez mai întâi că violurile comise în Republica Democratică Congo orice am auzit în mass media nu sunt uh, un element cultural, sunt o consecință a războiului. Și voi încerca să explic cum evoluează un conflict și cum evoluează criminalitatea în timpul conflictului și după conflict, pentru a înscrie această formă de violență în contextul războiului. Aceste crime, aceste violuri comise în Republica Democratică Congo sunt uh, infracțiuni comise adesea în mod sistematic în mod sistematic pentru că sunt afectate sate întregi, indiferent de vârsta sau sexul persoanelor. Ceea ce se observă de asemenea este că grupurile care uh, fac aceste infracțiuni au metode aparte, metode care sunt uh, ținute secrete de grupul de persoane respectiv. Dacă un grup poate comite violuri în mod metodic, grupul respectiv poate fi depistat plecând de la metoda folosită. E vorba despre violuri planificate și care au așadar un anumit mobil. După cum spunea doamna Margot, intenția este de a se exploata ilegal resursele naturale ale Republicii Democratice Congo. Pentru a fi exploatate ilegal, trebuie să fie alungată populația de pe teritoriu. Obiectivul ascuns este, deci, ocupația teritorială. Acesta este mobilul acestor acte. Am publicat uh, hărți care corelate arată că acolo unde infracțiunile sunt cele mai numeroase se află resurse de aur, de exemplu. Deci obiectivul este clar. Ceea ce e trist este că femeia este cea vizată pur și simplu pentru că femeile sunt și pilonul familiei și al societății. Când acești piloni sunt distruși, este mai ușor să disloci întreaga comunitate vizată. În 15 ani, pe plan medical, s-a înregistrat o evoluție a actelor pe teren. Și ce vă pot spune este că atunci când a izbucnit războiul, în 1995, războiul acesta era un război care făcea uh, producea răni similare cu rănile întâlnite în uh, orice situație de război. După ce aliații președintelui Kabila s-au întors, s-a constatat o schimbare a tacticilor și această schimbare a fost că femeile prezentau leziuni specifice pe organele genitale, leziuni care nu se explicau decât prin faptul că femeile respective erau supuse la torturi și se uh, înregistrează și cazuri de femei îngropate de vii. A treia fază a acestui război s-a înregistrat după negocierile de la Sun City – anumite grupuri vor participa la negocieri, alte grupuri vor fi refractare la negocieri și încep un război în estul Republicii Democratice Congo. Se creează un alt, o altă mișcare. Populația congoleză rezistă, anumite grupuri, și pe de altă parte refugiații Hutu ruandezi se constituie în forță politico-militară și în felul acesta se schimbă datele problemei și războiul este îndreptat împotriva populației civile. Grupul guvernamental se luptă cu uh, grupurile rebele și cei care plătesc uh, nota sunt uh, oamenii de rând, populația civilă și mai ales femeile. Se înregistrează astfel cazuri de femei care au leziuni foarte grave. Odată cu această evoluție, ajungem la situația în care aceste grupuri rebele se amestecă între ele. Nu se respectă justiția de tranziție, soldații guvernamentali, rebelii care nu aveau niciun fel de pregătire, sunt amestecați și chiar și copiii de 10 ani au uh, luat armele pentru a avea acces la hrană, pe, pentru a obține bani și, în general, pentru a obține tot ce voiau, inclusiv femei. Sunt copii care au fost educați într-o cultură a urii și violenței. Când s-a făcut acest uh, mixaj, nu s-a ținut cont de consecințe și anumiți copii deveniți adulți au fost integrați în armată fără să fi trecut printr-un proces de detraumatizare sau fără să fi fost încredințați unor structuri sociale în așa fel încât să ne asigurăm că acești uh, copii deveniți adulți uh, pot fi uh, soldați apți pentru exercitarea serviciului. se vorbește despre FRARDC, care ar fi comis violurile, însă nu se pune întrebarea cine constituie aceste grupuri. Cred că ar trebui să se poartă discuții și ar trebui să existe o monitorizare pentru a se vedea cine ce face în Republica Democratică Congo, pentru că la ora actuală nici măcar nu se știe câte femei sunt violate. Statisticile sunt uh, fragmentare și nu putem avea un tablou general al situației. Dacă s-ar face această monitorizare, s-ar vedea cum evoluează crimele. Când sunt demobilizați soldați tineri și nu se face o detraumatizare, practic se creează un risc pentru societate, pentru că aceste persoane nu au învățat niciodată să le respecte pe femei și să respecte comunitatea în general. Aș uh, dori să revin și asupra unui ultim fenomen. Mă refer la copiii care au asistat la violul părinților lor au văzut cum părinții lor nu sunt respectați. Copiii aceștia sunt acum în comunitate și acest lucru are consecințe asupra societății. Trebuie să punem accentul pe această situație. Sunt copii care și-au văzut părinții martirizați, mamele violate, ori, în aceste condiții, nu uh, vor avea o atitudine de respect față de uh, mame. Acești copii nu au niciun fel de afiliere în comunitate. Este nevoie de o echipă întreagă de psihologi pentru ca să existe o relație între o mamă care rămâne însărcinată în urma unui viol și un copil și copilul rezultat. Și după o anumită vârstă, atunci când femeia respectivă vrea să-și înceapă viața, femeia respectivă spune, poate că bărbatul Uh, care ar putea să fie partener nu vrea să îl accepte pe acest uh, copil. Copilul acesta este respins, așadar, de noua familie care nu-l recunoaște. Ei bine, să ne mai mirăm atunci că acești copii devin uh, călăi la adresa femeilor, ar trebui să existe o strategie pentru ca acești copii să fie integrați și să-și găsească locul în societate. Mă voi uh, opri aici înainte de a continua discuțiile. Je passe la parole maintenant à Madame Svensson. Thank you and um, thanks to our... Mulțumesc. Mulțumesc pentru faptul că avem acești invitați care ne dau atât de multe informații și care ne arată angajamentul lor și ne arată cât de îngrijorați sunt în privința acestui fenomen oribil. Vă mulțumesc în numele Comisiei FEM de la Parlament îmi face mare plăcere personal și, bineînțeles, în numele colegilor din Parlament să lucrăm împreună cu Comisia DEVE pe acest subiect. E bine că putem să avem un schimb de vederi. Foarte pe scurt, pentru că știu că mulți colegi eh, parlamentari doresc să se exprime astăzi și Aș dori doar să spun că lupta împotriva tuturor formelor de violență bazată pe gen este o prioritate la comisia noastră pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen și această violență sexuală în situații de conflict este o crimă împotriva drepturilor omului și este o crimă de război. Un alt aspect uh, pe care aș dori să-l subliniez este acela al creșterii participării femeilor în toate aceste procese. Și rezoluția 1325 a ONU vizează uh, punerea sau stoparea acestei uh, violențe sexuale în situații de conflict. Avem nevoie de o cooperare mai strânsă la nivel european, între nivelul european și nivelul Națiunilor Unite pentru a lua măsuri concrete pentru a opri această violență oribilă, groaznică în situații de conflict. Trebuie să lucrăm împreună și să punem capăt acestei situații atât de oribile. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum uh, dăm cuvântul domnilor și doamnelor deputați. Așa că mi-am dat cuvântul mie însămi. Două minute pentru fiecare, pentru că suntem deja în întârziere și putem să încercăm să fim cât mai succinți. Domnule doctor, mă bucur că uh, vă întâlnesc din nou pentru că am fost la Bucavu noiembrie 2010 și eu, Spitalul Panzi mi l-ați arătat în timpul vizitei mele, ați fost director acolo și vreau să revin asupra unui aspect. S-au cheltuit mulți bani pentru a lupta împotriva acestui flagel, dar știm bine că mult, puțin din acești bani ajung în buzunarele victimelor la adunarea parlamentară de la Kinshasa, eu însă și mai mulți colegi am fost extrem de dezamăgiți, deoarece nu s-a spus nimic, dar absolut nimic în ceea ce privește creșterea numărului de violențe sexuale. La Iaunde, în timpul reuniunii gen, regionale, la sfârșitul, la sfârșitul lunii aprilie, am ridicat eu însă această problemă, pentru că acolo s-a discutat situația în Republica Democrată Congo, un schimb de vedere foarte constructiv, comunicatul final o arată. E bine că ați menționat și dumneavoastră acest comunicat și spune că parlamentarii sunt foarte indignați în fața creșterii numărului de acte de violență sexuală și banalizării acestora, flagel inacceptabil și e nevoie de voință politică și de hotărâre. Parlamentarii reamintesc că statele trebuie să ratifice și să pună în aplicare convențiile la care sunt semnatare. De asemenea, se cere crearea unor case ale victimelor care suferă aceste violențe cu precădere în zonele sensibile. Iată ce vrem să adaug, să completez. Mă opresc aici cu propria mea intervenție și dau cuvântul doamnei Gormai. Mulțumesc foarte mult, Mă bucur, uh, Margot, ești acasă la tine, la Parlament. Uh, eu, uh, am lucrat mult și bine împreună. Suntem de acord că această violență sexuală este una dintre cele mai dezgustătoare forme de violență împotriva femeilor și este o insultă la adresa demnității umane. Am o uh, Prima întrebare, una tehnică. Acum câțiva ani am văzut că Michel Bachelot, Bachelot la ONU, ONU pentru femei uh, s-a uh, implicat și știm bine cât este de convingătoare, a avut o intervenție în acest sens. Cum cooperați împreună la nivelul sistemului ONU? În practică, cum cooperați? Deci, și apoi, al doilea subiect, subiectul de astăzi este deci Republica Democrată Congo și am văzut că domnul Veghe a pus o serie de probleme. Este bine că știm ce se întâmplă acolo. Acum câteva săptămâni am citit niște vești foarte îngrijătoare privind Libia. Reprezentantul ONU acolo spune că forțele lui Gaddafi au primit pilule Viagra și au comis acte de violuri împotriva populației civile. Lucrurile încă nu sunt confirmate, însă este oare o crimă de război? Eu zic că da, dacă se confirmă. Vreau să vă întreb cum putem verifica astfel de informații. Statele Unite au are date de la serviciile secrete în acest sens și dacă putem să facem ceva, trebuie să oprim uh, aceste fenomene. Doamna președinte, o să fie mai multe întrebări puse la rând maxim două minute și apoi închid lista. Pentru că multă lume dorește să vorbească. Domnule Görens, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să salut uh, personalitățile prezente în prezidiul de astăzi. Subiectul de față este unul extrem de grav. Îi mulțumesc, bineînțeles, doamnei Malmström. V-am cunoscut ca și comisară, comisară pentru mediu. Mulțumesc și doamnă Svensson de pentru prezența dumneavoastră. Dar, domnule Mugheghe, vreau să vă spun ceva. Ați primit premiul genre și nu erați prezent. În momentul respectiv mi s-a cerut să spun câte ceva despre viața și opera dumneavoastră și n-ați auzit atunci ce am avut de spus, erați absent. Ev Ensler a spus despre dumneavoastră faptul că în Congo, unde zeci de mii de femei sunt violate în mod bestial în fiecare an, doctorul Mbeghe le repară sufletul și corpul uh, distruse. Și când vine vorba de munca dumneavoastră pe teren, dacă îmi permiteți, și este o muncă extraordinară și a cărei amploare nu o putem măsura suficient, ca și a cărei, a cărei utilitate trebuie spus un lucru, poate, și anume uh, suntem impresionați de modul în care vorbiți despre aceste fenomene, pentru că e vorba de femei violentate în situații de conflict, în conflicte uh, care nu interesează deloc dreptul internațional, Uh, uh, de care nu se știe nimic, în care drepturile nici măcar nu sunt invocate. Aceste femei însă și-au găsit un avocat, în persoana dumneavoastră, care le apără cauza în afară și un alt aspect uh, care mi-a venit în minte, un proverb african. Câtă vreme leii nu vor avea un istoric al lor, istoria leilor va fi scrisă de vânător. Cred că acum sunteți pe cale de a le da acestor femei o istorie, de a fi istoricul și uh, uh memoria lor într-o situație atât de dezusătoare, de oribilă. Vă mulțumesc, mulțumesc pentru tot ce ați făcut în numele tuturor celor pe care ați putut să-i ajutați de-a lungul Uh, timpului și spuneți-ne și ce putem să facem pentru a vă ajuta, pentru că în sfârșit să putem să facem ceva în acest sens, pentru a stăpâni acest fenomen. Vă mulțumesc, spune doamna președinte, domnul Farm. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc, dragi colegi, Bine, bun venit invitațiilor noștri. Am o întrebare, în primul pentru doamna Wallström. În primul rând, ce se întâmplă cu mandatul dumneavoastră în viitor, pe continu- în continuare? Dacă am înțeles eu bine, doriți să prelungiți acest mandat, să permanentizați. Ce se va întâmpla? Apoi ați vorbit despre legislația legată de mineralele extrase în situații în conflict. Ce inițiative ar trebui luate la nivelul statelor membre sau a Comisiei în acest sens? Sau poate Parlamentul ar trebui să fie cel care să inițieze o astfel de, un astfel de lucru? Am văzut filmul Resolution la Bruxelles va fi, de fapt, uh, proiectat în curând un film și sunteți protagoniste. De fapt, vă invit să participați la această proiecție de film în curând. Doamna Nedelceva. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu vreau să mulțumesc doamnei Wallström uh, și invitatului nostru pentru informațiile pe care ni le-au dat și m-aș opri la patru aspecte și aș pune și întrebări fiecare dintre dumneavoastră. În primul rând, uh, mulțumesc domnului Mucuel pentru că a ne-a reamintit contextul în care se desfășoară aceste lucruri și faptul că violul devine o armă de război. Lucrul deloc de neglijat. De asemenea, cred că ar trebui să înțelegem mai bine care sunt rădăcinile, cauzele problemei. Și aici este vorba de imaginea femeii, la urma urmei, de imaginea și rolul femeii în sânul societății. Trebuie să vorbim lucrurile pe șleau, să nu existe taburi, și m-aș referi la rolul școlii, al educației, ce se face în RDC pentru ca încă de la cea mai uh, tânără vârstă, frăși de vârstă, copiii să învețe aceste principii de respect față de femei. Apoi, este foarte important ca diferitele structuri vizate să coopereze bine, mai ales în sistemul uh, justiției, la nivelul judiciar. Ce se face acolo pentru ca femeile să aibă încredere să meargă și să mărturisească ce se întâmplă și există oare exemple de persoane condamnate și judecate pentru astfel de crime? Doamna Alstrom, ce privește victimele? Știți că cel mai greu este ca victimele să vorbească. Cred că este bine să existe mai multe structuri și organisme care să poată să vină întâmpinarea acestor femei, să le poată asculte. În ce privește prevenția, are oare ONU intenția de a avea programe mai bine țintite care să acopere în funcție specificului lor diferitele teritorii și regiuni vizate? Vă mulțumesc, doamna Costa. Mulțumesc foarte mult, domnule, doamna președinte. Mă bucur că am urmărit intervențiile de aici, mai ales uh, mărturia dramatică a doctorului Mugwege, care ne arată cum putem să intrăm în, uh, în detaliu, să înțelegem mai bine ce se întâmplă anumite lucruri, mai ales aici în Europa. Știm bine că astfel de fenomene afectează femeile, dar există și ramificații economice. Trebuie să vedem puțin lucrurile în ansamblu. Prima întrebare. Vreau să-l întreb pe domnul doctor dacă există proiecte speciale inițiate de niște ONG-uri pe plan internațional sau din afară. Există oare astfel de, co- de, de, de, de proiecte finanțate poate chiar de comisie? Apoi, cred că există o problemă legată de controlul la frontiere. Din ce știu eu, din informațiile care mi-au parvenit, există probleme nu numai cu cetățeni congolezi, ci și din alte țări, poate din Ruanda și acest amestec este problematic. Problema este că multe, foarte multe state au fost pur și simplu deplasate, strămutate. Și aș mai pune o întrebare legată de care este definiția juridică a violenței sexuale și a violului îndreptat împotriva femeilor, bărbaților și copiilor. S-au înregistrat 130 de cazuri care au ajuns în fața justiției la tribunal și vreau să știu dacă aceste cazuri într-adevăr au fost judecate, pentru că este clar că Tribunalul Penal Internațional are în vizor aceste crime împotriva umanității și crime de război. Multe dintre aceste cazuri pe care le-am menționat încă nu au fost uh, soluționate și ați vorbit despre necesara sensibilizare de care este nevoie și cred că noi putem să cooperăm aici în aceste situații. Mulțumesc foarte mult! Vă rog să respectați timpul care a fost uh, alocat pentru intervenție. Domnule Svensen, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și doresc să îi salut pe doamna Wallström și pe domnul doctor Denis Mugwege. Este aproape incredibil ce ne-ați spus, dar nu e prima dată când auzim aceste grozăvii. Am o întrebare, domnule doctor. Copiii care au fost forțați să devină copii soldați sunt cu siguranță persoane traumatizate, afectate de aceste experiențe până la sfârșitul vieții. Cum putem să facem în așa fel încât aceștia să poată să fie uh, cuprinși în efortul de pace și reconciliere, reconciliere cu propria persoană și cu societatea? Dacă ne gândim la fetele și femeile din Africa de Nord, dacă mă gândesc la Libia, ce se întâmplă acum, îmi pun niște întrebări și cred că noi, Uniunea Europeană, trebuie să fim deschiși să îi primim la noi și nu să închidem granițele și să ne uh, concentrăm numai pe Congo sau pe alte țări din Africa. Mulțumesc foarte mult. Încă două persoane, doamna Meissner. Mulțumesc. O să fiu foarte succintă. Am auzit multe lucruri triste, groaznice și ne simțim așa de neputincioși. Domnul Wallström a spus că este important să existe mai multă cooperare între UE și ONU pe acest dosar. Cum se poate face acest lucru în mod concret? Două întrebări pentru domnul doctor Mugwege. Prima întrebare. Există suficient ajutor umanitar uh, pentru aceste cazuri? E nevoie oare de ajutor medical, de asistență medicală uh, specială pentru aceste femei, acești copii violentați? Și ce poate face Uniunea Europeană pentru a vă ajuta la dumneavoastră în Congo? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Uh, înțeleg, uh, cunosc uh, situația, îl cunosc pe domnul doctor, o personalitate umanistă și vreau să vă spun cât de mult mă fascinează realizările dumneavoastră. Aș pune o întrebare. În ceea ce privește instrumentele politice la dispoziția noastră și ce se poate face pentru a stopa această, acest flagel în lume, Vreau să spun că uneori violența este supusă unui proces de prejudeca, prejudecată. Uneori nu înțelegem de unde vine și care este cauza violenței. Cred că am putea să modificăm conceptul de crimă de război, adăugând această dimensiune de gen în care să spunem că uciderea și bagiocorirea sistematică a femeilor este o crimă de război. Există uh, universitari, uh, există facultăți care se străduiesc să includă această nouă dimensiune uh, în programa școlară. Mulțumesc, doamna Bauer. Mulțumesc foarte mult. Vreau să-mi exprim aprecierea mea pentru faptul că putem să avem un schimb de opinii cu uh, doamna uh, Malmström, pe care o întâmpin aici, și celălalt invitat, bineînțeles. Am o întrebare legată de răspunderea comunității internaționale. Pentru că um, noi am putea să ne facem adoptată vocea, uh, auzită vocea, putem să adoptăm o rezoluție, însă mie mi se pare că această voce nu ar fi auzită în Congo sau în alte țări. Deci, nu știu cât de utile ar fi inițiativele noastre. Apreciez comentariul domnului doctor, care ne-a spus că violul nu este un act izolat, ci el este uh, săvârșit pe o scară atât de largă Uh, o cercetare americană a arătat săptămâna trecută că victimele violențelor sexuale din Congo se ridică la milioane și milioane și societatea însăși, țesutul social este în pericol. Uh, iar e vorba aici de o stigmă foarte puternică la nivelul societății. Ce se poate face în mod concret, ce putem face noi, ce poate face ONU. În acest sens, vă mulțumesc. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Mulțumesc. Domnul ambasador al Republicii Democratice Congo, vă rog să luați cuvântul pentru o intervenție scurtă. Merci beaucoup, uh, Madame la Présidente. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Vă rog să vă așezați. Vă rog să vă așezați. Domnule, vă rog, eu prezidez această ședință și vă cer să vă așezați. Mulțumesc, domnule. Vă rog, domnule, vă rog să filmați așezat și îl lăsați pe domnul ambasador să răspundă. Dacă nu vă convine, puteți să părăsiți sala. Excelență, aveți cuvântul. Monsieur, s'il vous plaît, vous respectez les règles. Vă rog frumos, respectați regulile din această incintă. Puteți să filmați pe cine doriți, vă rog să chemați securitatea. Domnule, vă rog să părăsiți această sală. Domnule. Domnule, vă rog. Domnule, vă rog. Vă rog să părăsiți sala. La reunion est terminée. Reuniunea s-a terminat. Doamnelor și domnilor, reuniunea s-a încheiat. La securitate, s'il vous plaît. La securitate. La séance est terminée. Messieurs, dames, la séance est terminée. Ședința s-a terminat.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 deux minutes à la Commission et cinq. Can you, do, can you reply in five minutes, do you think? Messieurs, dames, nous allons pouvoir reprendre place, s'il vous plaît. Doamnelor și domnilor, vă rog să vă reluați locurile. Merci de prendre place et de rester. Vă rog să luați loc și să faceți mai puțin zgomot. Îmi pare rău că a intervenit acest comportament inadmisibil și irresponsabil. Îmi cer scuze, excelență, dacă v-am uh, luat cuvântul și sper că acest gen de incident nu se va repeta pentru că nu este câtuși de puțin constructiv. Știm cu toții ceea ce se întâmplă în Republica Democratică Congo, încercăm cu toții să contribuim la stoparea acestor coșmaruri Înțeleg reacțiile foarte însuflețite ale anumitor persoane, însă trebuie să respectăm reguli, fie că ne aflăm în Republica Democratică Congo, fie că ne aflăm în Parlamentul European. Îi dau uh, cuvântul ambasadorului Republicii Democratice Congo dacă dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Aș vrea să mă alături să mă alătur personalităților care au salutat interesul uh, din ce în ce mai uh, mare al comunității internaționale față de drama pe care o traversează populația congoleză. O dramă care nu se înscrie din cultura noastră. Nu uh, este vorba despre un sport național. Cu toții suntem victime și în cultura africană, dacă nu poți să-ți aperi soția, colega, femeie sau fică, fica, uh, practic uh, uh, este o, una dintre cele mai mari rușini pentru tine ca bărbat. Această dramă este rezultatul războiului. Încercați să delimitați aceste violențe în timp, Uh, s-au vorbit aici despre 15 ani și metoda aplicată și diferitele uh, rezoluții care au fost adoptate, începând cu rezoluția 1234 a Națiunilor Unite până la rezoluția, rezoluțiile care au fost adoptate în Republica Congo pentru a reduce aceste drame, toate aceste rezoluții arată că situația a fost uh, trăită ca fiind intolerabilă. Aș vrea să îi răspund unei deputate care vorbea despre măsuri judiciare. Problema nu este doar judiciară, este o problemă globală. Trebuie să înceteze ostilitățile și trebuie să se controleze uh, grupurile aceste armate. În 1994, uh, în Congo au ajuns 2 milioane de uh, refugiați hutu ruandezi în două săptămâni și războiul a durat 10 ani, cu consecințele nefaste pe care le cunoaștem asupra femeilor. Soluția ar trebui să fie globală, să se plece de la aspectul judiciar până la cel psihologic. Uh, doctorul uh, Mukwege vorbea despre copiii care devin adulți și cred că femeile sunt instrumente de război, sunt instrumente pentru ascensiunea socială. Doamnă președintă, ne-am întâlnit la Kinshasa cu, uh, ocazia adunării paritare. Din păcate, când uh, am vorbit despre drepturile omului, mulți deputați europeni nu erau în sală și nu am putut să arătăm care sunt dificultățile cu care ne confruntăm. Suntem uh, una dintre primele țări din lume care înscrie violul ca fiind o crimă împotriva umanității. Legislația a evoluat și dacă vorbim despre prezența femeilor, ele trebuie să fie prezente oriunde se iau decizii importante pentru că suferă de pe urma acestor decizii și după cum spunea și domnul deputat, atâta timp cât uh, lei nu au istorici, uh, istoria este scrisă de vânători. Ideile încep să apară, se iau inițiative și Uh, sub uh, coordonarea președintelui statului, s-a hotărât o abordare globală a problemei. Pentru că marginalizarea femeilor, femei care sunt victime ale violului și ale respingerii societății, marginalizarea aceasta trebuie să uh, fie eliminată. Acțiunile domnului Mukwege se înscriu într-un ansamblu, însă mai sunt multe de făcut Statisticile arată că prevalența fenomenului scade, însă nu suficient în rândul unei populații care a fost atât de traumatizată. Soluția sau soluțiile, dacă sunt concertate, soluțiile acestea uh, vor da rezultate în cele din urmă. Trebuie să iertați anumite excese. Suntem în pragul alegerilor în Congo și uh, există o radicalizare a grupurilor politice, însă victimele rămân. Victimele sunt cele care suferă la ora actuală. Doamnă președintă, vă mulțumesc că ați înscris această chestiune pe ordinea de zi și sper că vom putea să o aprofundăm în mod lucid cu calm pentru a ne uita și la cifre. Ieri țara mea a fost aplaudată pentru munca pe care o face domnul Mukwege. Astăzi aș vrea să-mi prezint uh, scuzele pentru comportamentele din această sală. Ieri domnul Mukwege a fost uh, aplaudat, aplaudat pentru ceea ce face. Comportamentele de astăzi nu sunt tolerabile. Aș vrea să închei, doamnă președinte, exprimându-mi disponibilitatea pentru a discuta în amănunțime despre această chestiune. Mi-am început viața publică ca apărător al drepturilor omului și sunt foarte sensibil la această chestiune. Fac uh, presiuni pentru ca să existe o monitorizare la nivelul președinției Republicii. Chestiunea nu este doar juridică, socială sau economică, este o chestiune globală și soluțiile nu pot să fie decât globale. Dacă în rezoluțiile dumneavoastră sugerați să se ia o astfel de măsură, cred că ar fi bine primită în Republica Democratică Congo și veți fi participat la rezolvarea acestei crize care ne umilie, umilește pentru că practic sapă uh, fundațiile pe care se bazează societatea africană și anume uh, atacă femeile. Mulțumesc. Domnul Dickens are cuvântul din partea Comisiei pentru un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Aș vrea, în primul rând, să-l felicit pe doctorul Mukwege pentru premiul pe care l-a meritat pe deplin și care arată ceea ce se poate face și ceea ce trebuie să se facă pe viitor. Comisia Europeană este foarte sensibilă la această chestiune și fără a prezenta acest lucru drept un pretext sau drept un alibi, am avut deja intervenții în sectorul justiției și în sectorul sănătății și prevedem și alte intervenții. Suntem conștienți de faptul că trebuie să facem mai mult, trebuie să acordăm mai mult sprijin pentru a um, se remedia situația și la ora actuală avem în vedere sporirea asistenței în domeniul justiției și sănătății. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul doctorului Mukwege. Vă rog. aș vrea să încep prin a vă prezenta scuze pentru ceea ce s-a întâmplat. Dacă răspundem la violență cu violență, cred că e greu să rezolv problemele. Sunt foarte afectat pentru că în felul acesta nu se ajunge nicăieri. Îmi cer scuze și îmi pare rău pentru toți uh, parlamentarii prezenți aici. Nu este un comportament tipic pentru congolezi. Există persoane care sunt uh, mai uh, uh, raționale. Aș vrea să încep cu observația făcută de către o doamnă parlamentar, cum anume am putea să facem mai bine cunoscute aceste infracțiuni mi-a atras atenția această întrebare pentru că atunci când comportamentul la adresa femeilor este un comportament violent, pentru că relația cu femeile nu este bine înțeleasă, este foarte grav Avem cultura noastră, avem obiceiurile noastre, însă acestea nu sunt suficiente. Dispunem de legi foarte bune. Mă uit la Constituția în vigoare, articolele 12, 13 și 14. Vorbesc despre egalitatea în drepturi și egalitatea între sexe în uh, Congo. Este deci un drept uh, consfințit de Constituție după cum spunea domnul ambasador, legile sunt foarte bune, însă aplicarea lor este dificilă. Și cred că pentru ca aceste legi să fie aplicate, trebuie să fie introduse foarte de timpuriu în educație. Tinerii trebuie să știe ce anume stipulează legea atunci când vine vorba despre comportamentul la adresa femeilor. Există instrumente internaționale foarte bune. Aceste instrumente internaționale sunt din ce în ce mai numeroase. Dacă ne uităm însă, de exemplu, la rezoluția 1325, are 10 ani, a fost adoptată acum 10 ani. Însă nu a început încă să fie aplicată în anumite țări. Legislația este foarte bună, însă populația nu este întotdeauna la curent cu existența acestei legislații. E nevoie de programe în Republica Democratică Congo și eu, unul, aș spune că trebuie intervenit încă de la nivelul școlii, acolo unde putem să uh, avem un impact maxim doamna Nedelce va vorbi despre egalitatea între bărbați și femei. Este o chestiune dificilă, însă pe plan legal egalitatea este reglementată. Rămâne ca justiția să fie aplicată și poate că aceasta este dificultatea în Congo. Am vorbit despre prevenție, am vorbit despre cronologie, și despre felul în care pot fi uh, văzute diferitele grupuri care acționează în funcție de interesele lor. Există grupuri străine care se află în păduri, încearcă să aducă femeile în păduri și să le transforme în sclave sexuale. Acum trei săptămâni au fost eliberate peste 80 de femei care au petrecut 2 ani în pădure ca sclave sexuale. Metodele se schimbă în funcție de circumstanțe și trebuie să putem anticipa ceea ce se poate întâmpla. Și cred că această anticipare nu este suficient de bună. Am vorbit despre copii. Să nu ne îndoim nicio clipă că un copil care a asistat la distrugerea mamei sale ar putea să respecte sau respecte pe mama altuia. Am fost întrebat ce se face în privința copiilor. Nu se face mare lucru pentru că ă, soțiile celor care violează sunt copii ă, rebeli care și-au menținut ă, comportamentul cei care au făcut demobilizarea nu au ținut cont de aceste aspecte, de faptul că copiii deveniți adulți sunt copii care au fost distruși în timpul războiului. Aș vrea să răspund la întrebarea dacă se mai pot face lucruri pe plan medical sau psihologic. Mă adresez comisiei Cred că ceea ce se face deja pe plan umanitar este lăudabil. E vorba despre salvarea femeilor care au probleme mari de sănătate și care mor. Investiția ar putea să crească, însă în orice caz există investiții care permit îngrijirea acestor femei. Mai avem probleme în ceea ce privește violurile, cred că am, ar trebui să dispunem de mai multe antiretrovirale pentru a evita contaminarea cu virusul HIV. Aici se poate face mai mult. Lacunele mari însă sunt în ceea ce privește legătura dintre asistența umanitară, de care se ocupă deja foarte bine Uniunea Europeană, cu dezvoltarea. Cred că începem să observăm că vorbim despre chestiuni foarte grave. Uneori îți pui întrebarea cum va reuși să uh, se vindece o astfel de persoană. Dacă o astfel de femeie este uh, singură, avem o problemă gravă aspectul umanitar a fost încheiat, i s-a salvat viața, însă în astfel de cazuri femeia nu este ajutată să se integreze în comunitate, nu e ajutată atunci când uh, are coșmaruri noaptea, nu e ajutată atunci când nu îi se explică că are în continuare o valoare și că se poate bate în continuare în țara mea nu sunt suficienți psihologi pentru a le ajuta pe victime. Am avea nevoie, deci, ca Comisia Europeană, Direcția însărcinată cu dezvoltarea, să aibă în vedere deciziile care trebuie luate după ce s-a depășit situația de urgență. Pun accentul asupra acestui aspect pentru că cred că astfel am avea o intervenie completă în favoarea victimelor. În uh, Congo există multe ONG-uri, e prezentă Organizația Națiunilor Unite, există multe organizații, dar cred că marea problemă la ora actuală este că avem nevoie de o coordonare. Trebuie să se poată colecta datele, să vedem cine face ce, cine ce fonduri primește și trebuie să ne asigurăm că fondurile respective ajung la victime. Cred că o astfel de monitorizare ar fi foarte bună, pentru că nu știu cine ce face în Congo. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul doamnei uh, Wallström foarte, foarte pe scurt, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Modul de viață în perioada de război poate deveni un mod de viață permanent. Din păcate, asta ne arată experiența. Aș vrea să răspund la întrebările puse. Cooperarea cu femeile. Um, Organizația pentru Femei a Națiunilor Unite reprezintă Uh, o organizație importantă și uh, ne coordonăm activitatea cu această organizație. În ceea ce privește Libia, nu există date verificate de Națiunile Unite până în prezent, însă dacă așteptăm până se verifică toate cifrele, se face prea târziu pentru a acționa. De aceea trebuie să avem încredere în agențiile Națiunilor Unite care spun că se folosește violența sexuală. Ne sporim prezența pe teren și încercăm să ne folosim de această prezență pe teren pentru a pune întrebările potrivite și pentru a împiedica această violență. Tribunalul Penal Uh, internațional uh, a inclus de asemenea această formă de violență în uh, infracțiunile pentru care se fac inculpări. Vom face o evaluare formală. Trebuie să ne dovedim valoarea adăugată, trebuie să arătăm că putem să impulsionăm progresele Vom continua să lucrăm ca birou independent în sistemul ONU. Raportăm direct uh, secretarului general și adresăm uh, adresăm rapoarte Consiliului de Securitate. În ceea ce privește mineralele obținute prin război, sper că Comisia va lua inițiativa și încurajez Uniunea Europeană în general, la orice nivel, să ia inițiative în acest domeniu pe modelul a ceea ce s-a făcut în Statele Unite. Obiectivul global este de a împiedica acest tip de infracțiune internațională și aș vrea să spun că nu cred că lipsește ceva în cadrul legislativ din majoritatea țărilor. Nu legislația este problema. Avem legislație ambițioasă, inclusiv în Congo. Problema care se pune este să existe capacitățile și voința necesară pentru a asigura aplicarea legii. Și aici e nevoie de o monitorizare. Potrivit uh, legislației internaționale, violența sexuală poate fi înscrisă la categoria tortură, genocid sau crimă împotriva umanității. Asta conform legislației existente. Cred că putem îmbunătăți cooperarea între Uniunea Europeană și Națiunile Unite, creând un punct uh, de contact în așa fel încât să existe o bună coordonare, în așa fel încât să asigurăm coordonarea cu politicile existente, uh, E important să ne asigurăm că femeile sunt bine reprezentate în toate negocierile și să ne asigurăm că violența sexuală figurează ca problemă specifică care trebuie rezolvată. Cred că ne putem uh, coordona activitatea mult mai eficient pe viitor. Și să nu uităm că e vorba despre o schimbare care a intervenit în modul de a face război. Femeile sunt uh, aduse în prima linie a frontului Și acest aspect se înscrie în discuțiile cu privire la uh, rolul femeilor ca victime pe câmpul de luptă. Este o provocare uriașă. Filmul pe care ați fost invitat să-l vedeți uh, este un film în care unul dintre protagoniști este uh, doctorul Mukwege. Mulțumesc foarte mult! ședința aceasta destul de agitată, dar care a fost onorată de calitatea invitațiilor noștri, se încheie. Domnule doctor Mukwege, vă asigur că suntem pe deplin angajați în acest domeniu. Mulțumesc tuturor invitațiilor și vă mulțumesc pentru ceea ce faceți în numele femeilor. La séance reprend à 15 Reluăm ședința la ora 3